evaluarea coordinării operaționale în ce privește securitatea și politicile legate de articolul 70 ca și Europol și Eurojust. Trebuie să fac o distinție aici între articolele 70 și 71 pe de o parte și apoi articolele 80, 85 și 86 pe de Articolele 70 și 71 spun că Consiliul poate să prevadă mecanisme prin care Parlamentele Naționale și Parlamentul European o să aibă în evaluare această politică, în timp ce articolele 88 și 85 prevăd că trebuie să facă acest lucru. Deci e o distinție. Acestea fiind spuse, conținutul real, mijloacele prin care Parlamentele Naționale și Parlamentul European vor fi asociate în evaluarea implementării politicilor este evident o chestiune de mare conținut politic și nu putem noi să vă dăm mare orientare în acest sens. Decât să vă spun că există această distinție. Și acum, în fine, ultima întrebare se referă la concluzii sau încheierea de acorduri internaționale propuse acum în baza articolelor 24 și 38 din Tratatul de Instituire a Uniunii Europene, în baza actualelor prevederi, nicio aprobare nu este cerută din partea Parlamentului European, care ar fi modificată dacă tratatul de la Lisabona ar intra în vigoare și răspunsul foarte simplu este că dacă acordurile sunt încheiate înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, nu e nevoie de nicio aprobare din partea Parlamentului. Dacă sunt încheiate după ce intră în vigoare tratatul de la Lisabona, atunci e nevoie de aprobarea Parlamentului. Pot să vă întrerup puțin? încheierea acordului acoperă și ratificarea sau nu? Sunt considerate încheiate doar din momentul în care au fost ratificate? Încheiere, conclusion, este mijlocul prin care o organizație internațională, cum ar fi Uniunea Europeană, ratifică cum ar fi un acord. Nu e același lucru ca și Parlamentul Național. Încheierea unui acord este actul final, e echivalentul adoptării acordului pentru legislație internă. Deci, în momentul în care acordul este încheiat, asta e. Dacă a fost încheiat în vechiul regim e un lucru, dacă e încheiat în noul regim e altceva. Am fost întrebați ceva despre aplicarea în mod provizoriu a unui acord. Desigur, asta nu are nimic de a face cu încheierea acordului. Un acord care se aplică în mod provizoriu trebuie întâi să fie încheiat Mulțumesc, doamnă președinte. M-am, m-am grăbit să răspund la aceste 12 întrebări adresate Serviciului Juridic azi dimineață și răspunsurile sunt provizorii și evident că dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am deja trei solicitări de intervenție. O să-i rog pe colegi, fiindcă deja de la primul punct de pornirea de zi am rămas uh, în urmă să vă concentrați și să fie întrebări foarte scurte, nu mai mult de două minute. Și după ce am uh, terminat cu întrebările, o să revenim la serviciul juridic și apoi o să rog Consiliul să reacționeze. Văd că deja președinția suedeză încuvințează din cap, ceea ce e încurajator. Doamna afară. Thank you, Chair. Um, I'm very happy that... Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că avem această dezbatere foarte importantă astăzi, importantă mai ales pentru Comisia Libe. Și aș uh, dori să mulțumesc reprezentantului Serviciului Juridic pentru aceste prime um, explicații preliminare. Eu sunt raportor pentru vizele cu țările terțe. Parlamentul European este foarte îngrijorat în legătură cu acest raport. Am primit în parte răspunsul. Am aflat că dacă Consiliul adoptă raportul în ultima zi a lunii noiembrie, avem timp suficient la dispoziție și că nu poate fi periclitată uh, intrarea în vigoare a acestui raport. Serbia, Muntenegru și Macedonia trebuie să adopte acest regim de exonerare de vize în ianuarie 2010, iar Parlamentul va vota în 12 noiembrie, săptămâna viitoare. Conform ultimilor observații pe care le-am primit, Consiliul urmează să voteze sau să adopte regulamentul în 1 decembrie. Deci poate că e o întrebare mai degrabă pentru Consiliu. Mă întreb dacă confirmă această informație și care sunt implicațiile ei sau dacă Consiliul e în poziție, e, e capabil să voteze acest regulament în 30 noiembrie și dacă se va întâmpla acest lucru, mă întreb dacă e suficient pentru ca aceste trei țări să renunțe la vize din 1 ianuarie 2010. După cum știți, acest raport are un impact direct asupra cetățenilor și Parlamentul European susține regimul de liberalizare a vizelor pentru toate țările din Balcanii de Vest. Vă mulțumesc! Următorul pe lista mea este Sara Latford. Mă întreb dacă serviciul juridic ne poate lumina în legătura unor uh, concepte precum cooperare juridică, pentru că știm că dacă tratatul va intra în vigoare în 1 decembrie, va exista o obligație pentru Consiliul sau statele membre să acționeze astfel încât să nu pericliteze, sigur, nedorit, sau, dar să pericliteze totuși prevederile tratatului. Mă gândesc, de exemplu, într-un domeniu s-ar putea ca uh, să fie de dorit ca ședințele Consiliului să fie programate înainte, dar în alte domenii s-ar putea să fie periculos să uh, accelerăm uh, operațiunile în urma adoptării tratatului. Mă întreb dacă există vreo obligație juridică sau suntem, rămânem doar în domeniul uh, bunei credințe. Există vreo cerință obligatorie pentru Consiliul sau statele membre în acest sens? Președinta Sara, sunt convinsă că Consiliul va fi mai mult decât încântat să, o, să, să răspundă uh, întrebărilor. Domnul Buzutil. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să salut intrarea iminentă în vigoare a tratatului de la Lisabona și aș dori să-i mulțumesc și domnului Claus pentru semnătura pe care a depus-o ieri. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Bradley pentru explicația sa foarte detaliată. Mă bucur de faptul că avem un astfel de interlocutor pentru consiliere juridică. Doamnă președinte, aș dori să se consemneze în scris Trebuie să recunosc că nu am reușit să înțeleg răspunsurile la toate întrebări, poate e valabil și pentru alți colegi din sală. În legătură cu dosarele existente și la ele se referă întrebarea mea, trebuie să găsim un mod practic pentru ca deputații să înțeleagă cât mai repede cu putință ce s-a schimbat, uh, ce temei juridic s-a schimbat și în ce mod. E vorba de o întrebare mai degrabă practică. Uh, e poate și pentru secretariat. Secretariatul ar trebui să îi îndrume pe deputați cu privire la dosarele existente, pentru că dacă nu, riscăm să creăm confuzie și haos. Vă mulțumesc. Președinta, cred că toată lumea din inimă susține cererea dumneavoastră. Am fost informat de către secretariat că s-a întocmit o listă care vă va fi trimisă mâine și sunt sigură că domnul Bradley uh, dorește să ne răspundă în scris. Poate ați putea să ne dați anumite titluri pentru cei care nu uh, stăpânesc uh, serviciu juridic. Stavros Lambrinidis acum. Mulțumesc. O întrebare cu privire la întrebarea 4. Parlamentele naționale și principiul subsidiarității. Din câte am înțeles, noul tratat acordă 8 săptămâni de la începutul unei proceduri legislative, nu de la adoptarea, ci de la începutul acestei proceduri legislative, pentru ca parlamentele naționale să reacționeze. Se pare însă că e singura întrebare din această listă de întrebări în care serviciul juridic sugerează că dacă s-a finalizat ceva înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, totuși noile reguli se aplică. Ceea ce înseamnă că dacă o procedură legislativă a început în urmă cu 10 săptămâni, să spunem, mă întreb de ce, dacă noul tratat intră în vigoare în 1, ianuar, în 1 ianuarie, din punctul de vedere al serviciului juridic, parlamentele naționale ar trebui să aibă dreptul să comenteze pe marginea acestui proces, deși cele 8 săptămâni au trecut deja. Doresc să înțeleg care este motivația, pentru că e foarte important să explicăm acest lucru și parlamentelor naționale. E o provocare pentru noi toți, într-adevăr. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, Înainte de a da din nou cuvântul domnului Bradley, aș dori să îi adresez și eu două întrebări. Dacă înțeleg ultima întrebare, deci toate procedurile în curs, cele care nu au fost finalizate încă, ă, trebuie reluate de la capăt și se aplică această prevedere. Iar întrebarea mea este următoarea. Ea se referă la aceste proceduri care nu au fost finalizate. Eu sunt raportor pentru datele PNR. Acordul cu statele membre se aplică provizoriu. Nu a fost încă ratificat de către toate parlamentele naționale. Sigur că nu face parte din procedură, însă acordul încă nu a fost încheiat și deci ar trebui să fie renegociat sau poate <laughs> nu ar trebui negociat deloc. Vă rog să, întrebați, să răspundeți la aceste întrebări pe scurt, uh, cât mai limpede cu putință și apoi voi da cuvântul Consiliului. Mulțumesc. Doamnă președinte, întrebările suplimentare sunt foarte specifice și sper să fiți de acord uh, cu ideea mea de a le răspunde în scris. Pentru că astfel Comisia va primi o poziție foarte clară. Întrebarea domnului Lambrinis este o întrebare complexă care a fost deja discutată de mult timp. Mm și uh, serviciile juridice ale instituțiilor nu sunt de acord pe marginea ei. Deci vă cer permisiunea să vă răspund în scris după un anumit răspuns timp, trebuie să mărturisesc că din motive personale abia m-am uh, întors la Bruxelles, deci nu am timp, n-am avut timp să uh, mă pregătesc, deci uh, răspunsul la aceste întrebări e complet și deci vă cer permisiunea să răspund în scris. Mulțumesc, spune președinta, Înțelegem poziția dumneavoastră. Știm și, pe de altă parte, că procesul se accelerează și am fi recunoscător dacă am putea primi cel puțin răspunsurile pe care ni le-ați dat înainte, în scris, în căsuța poștală. Știu că le aveți uh, pe hârtie, puteți să ni le trimiteți cât mai repede cu putință și eventual și răspunsurile la întrebările suplimentare până mâine, dacă se poate. Mi se pare că... Mă mai auziți? Mi se pare că din nou nu mă aude toată lumea. Merge? Bun. Funcționează? Nu? Îmi permiteți să iau din nou cuvântul, doamnă președinte? Microfonul dumneavoastră funcționează. Da, întotdeauna noi cooperăm, noi uh, funcționarii. E doar un test nu vă pot garanta că veți primi răspunsul mâine, din simplul motiv că vă, va trebui să răspundem la celelalte întrebări în această dupămasă. Deci cred că e puțin prematur să ne cere să vă transmitem documentul mâine. Cred că calitatea se înrăutățește, spune doamna președinte. Mă mai aude cineva? Yeah? Uh, okay. Can I, whoop. Okay. Well, just if everybody would put their headphones on, then. Fi mai simplu dacă toată lumea și-ar pune căștile, pentru că ați putea asculta traducerea în limbile dumneavoastră. Deci vă rugăm să ne transmiteți răspunsurile cât mai repede cu putință. Știu că nu vă îndepărtați niciodată prea mult de comisia noastră și că întotdeauna sunteți la dispoziția noastră. Vă mulțumesc pentru primele răspunsuri uh, rapide și acum mă întorc spre Consiliu. Cum vedeți dumneavoastră săptămânile și lunile următoare? Mai ales dacă procedurile sunt în curs și care un termen limită care este foarte strâns, e foarte apropiat de data prevăzută pentru intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, nu știu dacă acum Consiliul nu era gata săptămâna trecută, dar dacă e dispus să acorde mai mult timp procedurul uh, Parlamentului pentru a începe procedura conform noului tratat. Thank you very much. Um, uh, like you, the Swedish presidency... Da, ca și dumneavoastră și președinția suedeză salută intrarea în vigoare care pare să se profileze pentru 1 decembrie și vom lucra în consecință, vom urma procedurile, evident, în baza tratatului în vigoare și procedurile care apoi vor intra în vigoare de la 1 decembrie, când va intra în vigoare tratatul de la Lisabona. În termeni practici, asta înseamnă, de exemplu, la chestiunea liberalizării vizelor și alte chestiuni eh, care sunt în curs de derulare, e o decizie prevăzută pentru 30 noiembrie și noi am dorit să vedem aceste decizii adoptate pe 30 noiembrie pentru a nu pierde unele dintre șansele pe care le avem în acest sens. Deci președinția ar dori foarte mult să încurajeze Parlamentul să prezinte avizele la datele din noiembrie pentru a face posibil, teoretic, să se adopte decizii înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, dar în ce privește dosare la care data a fost stabilită pentru decembrie, ne dăm seama că ne găsim în contextul tratatului de la Lisabona și atunci am sperat foarte mult că munca desfășurată, în anumite cazuri, pe o perioadă îndelungată de timp, și Consiliul va ține cont când se vor introduce noi propuneri în baza noului tratat. Deci am dorit să facem această distinție între unele dintre cazurile în care am putea de fapt adopta decizii în act, baza actualelor tratate și alte situații în care va trebui să lucrăm în baza regulilor tratatului de la Lisabona, inclusiv să așteptăm introducerea de noi propuneri fie de către Comisie, în multe cazuri, fie, după cum s-a menționat, în alte situații de către statele membre, dacă acest lucru este aplicabil. Nu e niciun plan să mutăm datele Consiliului. Data este tot 30 noiembrie și 1 decembrie. Aceste planuri rămân valabile și nu avem niciun plan de modificare a datelor uh, reuniunilor Consiliului, nimic de acest gen. Cred că asta e tot ce pot să vă spun în acest moment și, desigur, asta înseamnă că la unele dintre dosare Vom continua activitatea în baza noului tratat. La alte dosare am dorit să încheiem, să finalizăm pe 30 noiembrie. Dacă îmi permiteți, fiindcă dumneavoastră faceți distinția între proceduri care mai pot fi finalizate înainte de 1 decembrie, presupunând că aceasta va fi data limită, și proceduri care vor fi inițiate după aceea deci nu prea avem nicio opțiune aici. Ce mă interesează este în legătură cu procedurile la care Parlamentul European încă nu a adoptat o poziție și unde e o probabilitate foarte mică să luăm o poziție, cum ar fi Europol și altele. Cred că aici lucrurile sunt cu totul diferite și ar fi o politețe din partea Consiliului, nu atât față de Parlamentul European, cât de cetățenii europeni să recunoască faptul că până acum ar trebui să acționăm în spiritul tratatului de la Lisabona, motiv pentru care la ce mă refeream erau acele proceduri prin care Parlamentul European nu a avut încă ocazia suficientă să se exprime și dacă Consiliul este dispus să înceapă acele proceduri din nou în baza tratatului de la Lisabona. Distinția pe care am făcut-o se referea la dosarele la care Consiliul a cerut Parlamentului European să prezinte un aviz în, lunile, în luna noiembrie, unde teoretic mai există posibilitatea să adoptăm ceva, atunci am dorit să facem acest lucru. Dar dacă iau exemplul drepturilor procedurale, recunoaștem faptul că nu va exista nicio decizie oficială în baza actualului tratat, și va trebui să așteptăm reintroducerea de către Comisia unei propuneri în baza tratatului de la Lisabona și să decidem în baza regulilor de la de o decizie din baza tratatului de la Lisabona în ce privește acel dosar. Asta era distinția pe care am încercat să o fac. Sper că acum a fost mai clar. Da, nu vreau să insist foarte mult, decât dacă sunt și colegi care doresc să ia contul. Cred că în continuare este puțin ciudat și văd deja niște mâini care s-au ridicat că există proceduri unde am avut foarte puțin timp să reacționăm și chiar nu văd de ce trebuie să ne pripim. La anumite dosare există motive întemeiate să fie adoptate în curând, dar la altele, alte proceduri unde chiar nu înțeleg de ce e atât de urgent să le adoptăm înainte de 1 decembrie, cu excepția cazului în care Consiliul face în mod deliberat acest lucru pentru a exclude Parlamentul European și nu-mi place să fiu eu întotdeauna puțin cinică dar aș vrea să înțeleg de ce anumite proceduri trebuie neapărat încheiate de 1 decembrie. Am văzut două solicitări de intervenție, domnul Albert și după aceea Sara Latford. Și pentru mine puțin uh, darutant, cum am avut discuția săptămâna trecută sau acum două săptămâni, dacă e într-adevăr necesar să avem această decizie Europol înainte de sfârșitul anului, nu ni s-au prezentat argumente convingătoare și acum, dacă e vorba de 1 decembrie, deci la 5 zile după ce vom avea o decizie privind avizul în Parlamentul European, și n-am primit informații suplimentare de ce e necesar să fie gata înainte de 1 decembrie. Pentru mine este evident că suntem tratați Consiliul nu chiar vrea să vadă o decizie a Parlamentului European în, în această privință. Deci aș aprecia dacă ar putea Consiliul să ajungă la concluzia că va fi o amânare și că va exista un regulament care trebuie să fie adoptat înainte de 1 decembrie și că va relansa tratatul de la Lisabona. Și cred că Parlamentul în acest punct este strict și nu cred că dorim să facem acest lucru. Sara Latford, dacă am înțeles bine, tehnic nu e nicio zonă gri, dar Consiliul părea să se refere la cazuri în care avizul nostru va trece de acel termen de trei luni prevăzut de Consiliu. Deci Consiliul presupun că ar putea, din punct de vedere juridic, să adopte o măsură până pe 30 noiembrie, chiar dacă Parlamentul nu și-a prezentat avizul. Întrebarea care se pune este, vă mărturisesc că nu știu care sunt acestea. Consiliul are de gând să facă acest lucru sau o să acționeze în spiritul cooperării loiale? dincolo de aspectele tehnice, juridice, de obligații de această natură, să spună recunoaștem faptul că ar fi politic vorbind, dacă nu și juridic, mai puțin frumos să adoptăm ceva, ceea ce am putea face juridic vorbind, dar unde am profita de faptul că un parlament nou ales, care a pierdut de fapt primele trei luni, nu a avut mult timp la dispoziție să se organizeze pentru a prezenta un aviz în acea perioadă de trei luni. Iată de ce ar fi oarecum uh, prea rigid să te ții de aceste aspecte tehnice. Consiliul poate să ne garanteze că nu va acționa așa? Nu știu dacă ar putea să ne dea. Simon, mulțumesc. Vreau să spun, doamnă președinte, anumite contribuții poate au fost puțin incorrecte față de Consiliu și dacă vrem politețe de la ei, ar trebui și noi să fim politicoși față de Consiliu. Deci ce ar trebui să facem este cu adevărat să ne uităm de la caz la caz unde dosare existente, în ce punct se află și să stabilim de la caz la caz ce o să facem în această bază. Deci v-aș propune la următoarea reuniune a coordonatorilor, eventual chiar mâine, să se prezinte o listă clară cu acele dosare care sunt uh, în faza iminentă de finalizare. Este clar că acele dosare care sunt încă într-o fază timpurie nu vor fi finalizate în niciun caz. Deci haideți să ne concentrăm uh, pe acele dosare care pot în mod uh, rezonabil să ne așteptăm să fie finalizate în această lună. Și dacă avem această listă, vom putea atunci decide de la caz la caz și doar de la caz la caz și repet acest lucru, se pot face aceste concentrări politice. Deci o să mă abțin să fac uh, declarații generice sau că ar trebui să facem totul sau nimic uh, înainte de Lisabona, după Lisabona. Haideți să ne concentrăm pe dosarele la care în mod rezonabil putem să le finalizăm. Și apoi vom merge mai departe. Da, întâi de domnul Diaz mie, pentru a evita orice neînțelegere. Niciodată n-am spus nimic altceva. M-am referit, de exemplu, la declarația domnului Fayon, care chiar a cerut o adoptare rapidă, dar există alte proceduri, cum ar fi Europol, unde este de neînțeles de ce ar trebui să se adopte la Consiliu înainte de 1 decembrie. Deci cer Consiliului o explicație. Domnul Diaz de Miră. Gracias, señora presidenta. A ver, voy a ser breve, pero intentaré ser preciso. Mulțumesc. O să încerc să vorbesc la obiect. În ce privește cele patru dosare Europol, decizia Consiliului de pe 6 aprilie, unde am fost raportor, <clears throat> unde s-a înființat Biroul European de Poliție și a fost înființat din punctul de vedere al Parlamentului ca aviz nu a fost o decizie, a fost doar un aviz. Aceasta era statutul. Și după toată această activitate și după ce acest Parlament, având un sprijin majoritar copleșitor pentru avizul nostru, Consiliul a adoptat 20, doar 20% din recomandările noastre. Acum e un calendar juridic diferit. Ne-am implicat în o decizie de la 1 decembrie, dar aici avem aceste patru dosare care decurg din decizia Consiliului. Una despre uh, standarde de dezvoltare, una despre standarde de confidențialitate, altul despre standarde care guvernează relațiile Europol cu partenerii implicați în schimbul de date cu caracter personal și date confidențiale, care nu e o chestiune minoră în niciun caz. Și vreau să spun că în ce privește lista de state terțe și alte asociații cu care încheie acorduri Europol, după părerea mea, e împotriva bunului simț din moment ce există ceva care se supune examinării de către Parlament? Cu personal comunitar? Ca în uh, două săptămâni nu am putea, de fapt, să propunem argumente juridice în ceea ce privește tratatul de la Lisabona. Nu cred că Consiliul poate să evite să ne dea un răspuns, că e o chestiune de bun simț. Bunul simț ne spune că în ce privește Europol, acest Parlament ar trebui să codecidă împreună cu Consiliul, nu doar să-și facă glasul auzit. Nu uitați că nu avem decât sprijin de 20% din partea dumneavoastră pentru această recomandare. Deci cele patru dosare, pot să vă spun că uh, vor exista și amendamente care țin de ceea ce spun acum și Aș ruga Consiliul să își reconsidere poziția în ceea ce privește aceste aspecte de calendar ca să putem lucra la aceste dosare în baza tratatului de la Lisabona. Uh, Îi dau do- cuvântul domnului Kirchhoff, dar înainte îl rog pe domnul director al uh, Observatorului European pentru droguri, domnul director Groț, îmi cer scuze pentru întârziere, însă e o dezbatere foarte importantă pe care trebuie să o începem acum. Domnul Kirchhoff a cerut ultimul cuvântul. Dacă nu mai are nimeni întrebări arzătoare, încheiem lista și apoi dăm cuvântul din nou uh, Consiliului. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem uh, aici uh, avocați care ne vorbesc despre aceste probleme. Pe mine mă îngrijorează felul în care uh, ni se vântură o serie de aspecte în această comisie, inclusiv problema mea legată de laboratoarele privind activitățile criminalistice pe care ar fi trebuit să le discut, o discutăm astăzi. Am scris serviciului juridic, având în vedere schimbările de la Consiliu, i-am îndemnat să-mi transmită uh, răspuns, răspunsuri în legătură cu temeiul juridic. Speram să obțin răspunsul la aceste întrebări astăzi, însă ce mă îngrijorează pe mine cel mai mult Sigur că e foarte important să vedem care este baza juridică nouă conform tratatului de la Lisabona. Însă, având în vedere presiunea timpului și tipurile de presiune asupra noastră, eu nu pot continua cu ce mă ocup pentru că n-am primit niciun fel de răspuns de la experții juridici pe temele pe care i-am rugat. Se pare că și ei lucrează sub presiune, însă sunt rapoarte, precum raportul meu, care nu vor fi abordate. Și subiectele abordate sunt uh, foarte importante. Totul, așa cum spuneam, e legat de presiunea timpului, pripeală, dorința de a reuși să obținem cât mai multe lucruri, de a bifa cât mai multe aspecte înainte de a adopta tratatul de la Lisabona. Dar pe mine acest mod de lucru nu mă satisface. Am primit n-am primit răspuns răspunsul de la serviciul juridic sau de la comisia juridică care i-am uh, transmis și întrebările mele. Deci eu sunt într-o poziție mm, întrucâtva diferită. Pentru că ați pus întrebarea serviciului juridic, care încă e reprezentat în sală, sunt sigur că domnul Goț uh, în câteva minute va, fi, uh, va lua cuvântul. Aș dori să rog serviciul juridic să dea răspunsul la ultima întrebare, și mă îndrept spre secretariat. Cred că e foarte important ca mâine, înainte de ședința coordonatorilor, să avem o listă detaliată, așa cum propunea și Simon Busutil, în legătură cu chestiunile legislative în curs și cu temeiul juridic toate implicațiile și urgențele. Însă după ședința coordonatorilor de mâine trebuie să vedem care este poziția noastră pe fiecare dosar și să solicităm un răspuns de preferință înscris din partea Consiliului și o explicație de, de ce anumite proceduri sunt atât de urgente încât trebuie adoptate până la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona pentru că Consiliul datorează acest lucru nu numai Parlamentului, însă o să subliniez întotdeauna și față de cetățenii europeni. Deci, încheiem cu uh, răspunsul serviciului juridic. Mulțumesc, doamnă președinte. Din câte am înțeles din partea secretariatului, uh, acest punct trebuia discutat la patru și jumătate, dar pot să prezint avizul meu oral dacă doriți acest lucru acum. Domnule Kirchhoff, doriți un răspuns când discutăm subiectul dumneavoastră? Știu, eu sunt avocat, știu că timpul avocaților este foarte costisitor. Nu vreau să-i uh, țin pe avocați la nesfârșit aici. M-aș bucura dacă aș primi un răspuns succint. Ar fi mult mai util de altfel. Se poate? Vă rog. Uh, eu sunt la dispoziția comisiei dumneavoastră, după cum știți, întotdeauna. Domnul Lopez Aguilar a pus două întrebări în legătură cu temeiul juridic cu privire la uh, acreditarea laboratoarelor criminalistice. Uh, întrebarea este dacă trebuie să apelăm la articolul 31 din tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul 31 identifică domenii în care Uniunea Europeană trebuie să adopte măsuri în domeniul cooperării judiciare și a cooperării uh, criminale. Cooperarea judiciară, articolul 5.2 din propunere se referă la cooperarea polițienească deci nu sunt afectate regulile naționale. Din punctul nostru de vedere, eliminarea referirii la articolul 31 din Tratatul Uniunii Europene e justificată. A doua întrebare necesită un răspuns mai complex. Domnul Lopez spunea că decizia cadru reglementează și activitatea agențiilor publice, dar și a uh, companiilor din sectorul privat în uh, domeniul activităților uh, criminalistice. Aceste activități sunt reglementate în baza articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene. Și astfel, ele intră în sfera de competență a comunității europene conform primului uh, pilon. Însă nu pot fi reglementate de măsuri din al treilea pilon, în conformitate cu articolul 47 din Tratatul Uniunii Europene. În urma uh, interpretării curții uh, privind armele ușoare, cred că um, domnul deputat e la curent cu acest, această hotărâre. E vorba de servicii furnizate conform remunerării. Deci când o companie privată are activități de laborator pentru serviciile de poliție, aceste laboratoare trebuie plătite pentru că ele furnizează un serviciu. Dacă Consiliul poate demonstra că ori nu există uh, companii din sectorul privat care nu uh, prestează servicii sau care o fac doar împotriva uh, contra remunerării, ar trebui să apelăm la uh, pilonul 3. Situația însă este foarte complexă. Dacă serviciile de laborator sunt considerate ca servicii, atunci ele ar trebui să intre în sfera de aplicare a unei derogări în baza articolelor 45 și 55 din Tratatul Uniunii Europene. Această derogare prevede că activitățile care sunt legate cu exercitarea unei activități oficiale nu, nu sunt uh, de competența capitolului Tratatului Uniunii Europene. Această derogare trebuie interpretată foarte strict și din punctul nostru de vedere considerăm că activitățile de laborator uh, criminalistic nu ar trebui să intre în sfera de activitate a acestei derogări. Ele sunt uh, activități auxiliare și secundare. În concluzie, dacă Consiliul consideră că aceste activități de laborator criminalistic nu sunt de competența articolului 50, serviciul juridic, în mod provizoriu, consideră că ele nu pot fi reglementate printr-o măsură din pilonul 3. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Cred că pentru cei neinițiați în știința uh, dreptului, am înțeles că acest subiect trebuie scos de pe ordinea de zi. Domnule Kirchhoff, m-aș bucura dacă ați, uh, am putea discuta acest lucru în 15 decembrie, când rata TVA în uh, Marea Britanie este de 15%. Mulțumesc, spune președinta. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc și serviciului juridic, dar și președinției suedeze pentru cooperare. Domnul Goț, unde este domnul Goț? Ah, oh, over there. Oh, I'm sorry, I completely overlooked you. Do you have a point of order, Mrs. Alfano? Îmi cer scuze că nu v-am observat. No, uh, președinte, volevo Vă rog să părăsiți sala în liniște, astfel încât să putem continua ședința. Domn, doamna Alfano, doriți uh, o solicitare de respectare a regulamentului? La chestiune care riguarda le procedure che probabilmente ci troveremo ad, ad incontrare. E vorba de procedurile pe care să le urmăm. Raportul meu privește rețeaua de prevenire a criminalității. Îmi permiteți să vă întrerup? Vi se pare urgent să discutăm acum despre acest lucru sau putem eventual lăsa pentru reuniunea coordonatorilor de mâine dimineață? Mulțumesc foarte mult, domnul Găț. Mulțumesc pentru răbdare. Așteptăm cu nerăbdare Uh, prezentarea dumneavoastră cu privire la raportul anual. Ah. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, în fiecare an mai primiți câte un raport, dar nu aveți în fiecare an un nou tratat de la Lisabona. Deci înțeleg perfect prioritățile. Mă bucur în mod special Aș dori să se facă puțină liniște, vă rog. Doamnă președintă, cum spuneam, mă bucur să pot aborda o problemă esențială. Iar anul acesta vă pot uh, da o idee despre situația din cele 27 de țări, dar și informații privind Croația și Norvegia. Raportul pe care îl vom publica mâine, alături de cel anual, oferă un buletin statistic pe care îl veți găsi online și de asemenea publicăm și rapoarte speciale privind o serie de probleme de interes politic. Acolo figurează o analiză a penalizărilor în ce privește unele delicte, cum ar fi toxicomania, precum și un raport privind produsele sintetice pe bază de cannabis. Vreau numai să vă menționez câteva puncte, dar dacă aveți timp să vă uitați pe site-ul nostru, Veți găsi acolo numeroase informații și veți vedea că sunt și foarte utile. Înainte de a trece la conținut, aș vrea să spun că raportul nostru este consecința unui schimb cu experți europeni și, cam fiecare an, noi facem o analiză a situației din diferitele țări pentru a putea informa și autoritățile naționale. Raportul nostru este deci rodul unui efort comun. Acum aș dori să vă vorbesc de tendințele actuale europene. În ceea ce privește substanțele cele mai eh, mult consumate, v-am spus și anul trecut, eh, lucruri care se confirmă și anul ăsta. Putem spune în general că situația consumului de droguri în Europa este stabilă, dar la un nivel destul de ridicat. Nu putem vorbi de o ameliorare, în ceea ce privește consumul de heroină și de cocaină. Informațiile noastre sunt foarte bune și cunoaștem și impactul negativ asupra populației și securității publice. Cocaina. În țările occidentale, 4 milioane de persoane au consumat acest uh, drog. Cifrele noi arată că tendința este oarecum stabilă, deși ușor în creștere. Acum ne preocupă extinderea consumului de cocaină în Europa și aici avem numeroase semnale. Am constatat un larg consum de cocaină în țările de est și acest drog joacă un rol din ce în ce mai important în viața de noapte ale acestor țări. Noi urmărim această evoluție și am studiat împreună cu Europol piața cocainei. În Uniunea Europeană și în Norvegia există aproximativ 1,5 milioane de consumatori uh, și majoritatea consumă eroină. Dar uh, nu constatăm o tendință spre epidemie. Totuși, constatăm că sunt tot mai multe persoane care folosesc heroina. În unele țări are loc o creștere atât în cereri, ce privește cererile de terapie, cât și cele de consum de drog. Și numărul utilizatorilor a crescut, iar în Turcia țară de trafic foarte important, cifrele au trecut, uh, au crescut până la 2,7, 13,2, deci s-au mărit de 5 ori. Constatăm că problema eroinei nu este o problemă depășită în Europa. Deci trebuie să investim în prevenire și să vedem cum putem recunoaște foarte rapid existența unor grupuri de risc în materie de consum de eroină. În Europa există de asemenea și o mare cerere de cannabis. 114 milioane și jumătate din populația Europei a consumat măcar o dată 23 de milioane au consumat anul trecut, dar trebuie să spun că noile tendințe ne permit să fim oarecum optimiști. În majoritatea țărilor, la începutul anilor 90, sporirea consumului se manifestase vizibil. Acum vedem că acest drog își pierde din popularitate, mai ales printre tineri. Și această concluzie o putem trage în funcție de ultimele cifre stabilite privind consumul de drog printre școlari, chiar dacă aceste date nu sunt suficiente și furnizează mai ales uh, situația în țările de est. Totuși se constată o stabilizare, dacă nu chiar un regres în unele țări. Dar nu e vorba numai de Europa, e vorba și de Statele Unite și de Australia. Când urmărim evoluția consumului de cannabis, trebuie să vedem, să avem în vedere consumul sistematic. Și lucrul acesta nu se poate în cadrul actual. 2,5% consumă zilnic, deci e vorba de un grup de risc important. Dar, în ultima vreme, s-a constatat că cererea de cannabis s-a stabilizat în Europa și nu este încă limpede dacă e din lipsă de ofertă sau din alte cauze. Consumatorii sistematici de cannabis fac însă obiectul unor măsuri specifice și am putut constata că unele instrumente noi au fost utilizate, mai ales în ce privește tinerii. E greu să găsești o soluție când e vorba de ei. Tinerii folosesc adesea internetul ca mijloc de a comunica. Până în prezent, doamnelor și domnilor, am abordat numai problemele tradiționale din Europa. Acum aș vrea să-mi pun următoarea întrebare. Care va fi evoluția pe viitor? adesea discut cu experți în domeniul acesta, mai ales cu cei care lucrează cu drogați și de fiecare dată aflu că cei care au acum probleme cu un singur drog sunt o excepție. Cel mai adesea se constată o combinație de droguri și de substanțe psihotrope, ceea ce atrage nu numai un spor de consecințe negative, dar suscită și noi provocări pentru serviciile medicale, nevoile fiind și mai complexe. În actuala perspectivă apare limpede că acest consum combinat de drog și eventual și de alcool a devenit o problemă cheie cu care ne vom confrunta curând. Informațiile noastre privind tinerii arată că faptul de a bea și de a consuma alcool um, este de obicei asociat și adesea se produce un, acest tip de dependență, mai ales la toxicomani. Și există și consum multiplu de droguri, lucru valabil pentru toate drogurile trebuie nu numai să luăm în considerare acest tip de consum multiplu, dar să înțelegem că drogurile uh, se concurențează și trebuie să ne preocupăm de această problemă. O lămurire privind elementele noi de pe piața de droguri sintetice. Multe din aceste schimbări par a fi legate de unele substanțe chimice. Dar trebuie să vedem unele substanțe, cum sunt amfetaminele, ceea ce a devenit o problemă mondială. Pe piața europeană ele nu joacă însă decât un rol secundar. Totuși există aici o evoluție negativă. Metamfetaminele sunt adesea prezentate în Europa prezente în Europa. Până în prezent, amfetamina era cea din tâi. În Slovacia, ă, consumul de metamfetamină a crescut, ceea ce explică și ă, un spor important în consumul de droguri acest drog este ușor de pregătit într-un garaj sau într-o bucătărie și este foarte dăunător sănătății, deci trebuie să ne ocupăm de acest aspect. Alt uh, problemă, să vedem uh, care este modificarea circumstanțelor. De exemplu, pastilele de extazi. În multe țări se constată că o substanță oarecum identică cu extazii a fost înlocuită de MCPP, o substanță care nu face obiectul unor controle în Europa. Să fie o tendință definitivă sau pur și simplu o schimbare de structură, aici trebuie să găsim un răspuns. Cea mai mare provocare din punct de vedere al controlului drogurilor eh, este evoluția pe piața drogurilor, pe care o numim pe care le vedem, în, suntem uh, împinși uneori să o considerăm cam pozitivă. De fapt, există un mare vantaj de substanțe, o mai mare utilizare a comercializării pe internet, a unor produse, de multe ori etichetele sunt false și la asta să mai adăugăm și viteza cu care această piață reacționează la măsurile de control. Pe lângă acest raport mai avem și un studiu al unui produs care adesea conține cannabis. Este un studiu pe care noi îl facem împreună cu Europol. Este un exemplu foarte bun de natură globală pentru că acest produs a fost comercializat și produs în Europa, dar e mai ieftin dacă îl producem în Asia. Și el uh, se referă la un mare grup de consumatori, atât consumatorii de cannabis, dar adesea sunt și unele condiționări uh, interesante. Dacă Spite este un exemplu privind viitorul, noi va trebui să ne dezvoltăm cât mai bine sistemul de control ca să facem față acestor noi provocări și să vedem ce va aduce piața pe viitor. În încheiere vă mai amintesc o dată că acest raport, ca și precedentele, răspund la întrebarea pusă de dumneavoastră uh, și la necesitatea de a vă informa uh, în legătură cu lupta împotriva drogurilor. Noi desfășurăm această activitate pe plan științific și mergem dincolo de interesele părților. Știm că este și o problemă emoțională care nu e întotdeauna ușor de abordat. Adesea, valoarea muncii noastre provine din independența ei și sunt convins că prin această activitate noi trebuie să punem bazele unei politici raționale astfel ca dumneavoastră, decidenții, să puteți lua niște hotărâri mai bine țintite și mai eficace. Doresc să vă reamintesc că raportul pe care îl găsiți astăzi în dosarele dumneavoastră se află sub embargo până mâine când la ora 10 va fi prezentat prezei. Mulțumesc pentru atenție și voi răspunde la întrebări. Mulțumim pentru o prezentare foarte interesantă. Înțeleg că nu toți membrii au primit o copie acestui raport. Sunt întotdeauna interesată să citesc. E vorba de dezbateri aprinse, despre asta e vorba în politică, ca să fim de acord cu privire la aspecte birocratice. Am trei solicitări de intervenție până acum, deci vă rog să mai ridicați mâna cine dorește. Doamna Viacolino. Domnul Viacolino. Mulțumesc domnului Götz pentru faptul că ne-a făcut această prezentare atât de exhaustiv. De l'anno appena trascorso. În legătură cu activitățile de anul trecut, aș dori să vă supun câteva evaluări și de asemenea să vă pun și câteva întrebări. Domnul Goț ne-a vorbit de o evoluție a consumului de drog și a vorbit de o piață în creștere, a vorbit și de droguri noi, de droguri ușoare, care, adică mai ușor accesibile prin internet, ne-a vorbit și de două exigențe esențiale, prevenirea și cultura acestei preveniri, ceea ce ar trebui să însemne o mai mare participare a statelor membre. Dar ne-a mai spus ceva deosebit de important și care se referă la evoluția acestei sporiri a consumului de droguri eh, legată de consumul de alcool pragul de acces la drogurile ușoare și la uh, droguri și la alcool uh, cere ca noi să facem față tuturor acestor probleme. În momentul de față, în Europa, există o prezență foarte importantă există mulți prizonieri care au folosit droguri și care continuă să le folosească și în închisoare. Ce uh, măsuri preventive se pot adopta aici? Există multe organisme care în Europa oferă unele informații. Este cazul observatorului. În viitor, vom adopta noi orientări și aș dori să știu dacă aceste noi orientări țin cont de ceea ce se află în document. Aș vrea să știu dacă aceste programe merg în direcția reabilitării toxicomanilor și, ultimul punct, aș vrea să știu dacă există o reală cooperare cu Ministerul Justiției, cu Ministerul Sănătății, pentru că e vorba de o experiență importantă pe care am putea o folosi, ceea ce ne-ar permite să realizăm mari progrese împreună. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sugor! Meine Fragen auf Először azt szeretném megkérdezni, hogy megvalósul-e módon Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun mai multe întrebări. Aș dori mai întâi să văd care este situația în închisori, dacă chiar există egalitate de șanse în ce privește toxicomania în închisori și aș dori de asemenea să vă vorbesc despre România. România este nu doar o țară de tranzit, ci și o țară de consum acum, în ceea ce privește cocaina. O a treia întrebare. Se pare că există probleme de interpretare în unele limbi, nu e interpretare? Se pare că în germană nu e interpretare. În germană? Acum e în regulă, da? S-a rezolvat? Foarte bine. Deci continuăm pot să spun și în uh, engleză și în germană, dar fiindcă Ungaria este o limbă interzisă în unele dintre țări, prefer să utilizez maghiara. But I can use also Romanian. Uh, so I should repeat. Deci o să repet. Așadar, prima întrebare era următoarea. Dacă există egalitate de șanse în închisorile din Uniunea Europeană în general și în țările din Est? O a doua întrebare care sunt provocările cele mai mari care trebuie să le facă față cei din țările de est, având în vedere că România, de exemplu, nu mai este doar țara de tranzit, ci și de consum al cocainei. Și a treia întrebare se referă la problemele cele mai importante sau aceste focus points sunt aceleași și în România ca și în Uniunea Europeană în general. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Doamna Weber acum. Okay. Thank you very much, Madam Chair. Um... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc, domnule Goetz, pentru prezentare, pentru activitate. Trebuie să recunosc faptul că n-am avut timp să examinez raportul, fiindcă abia l-am primit. Iată de ce am trei întrebări foarte pe scurt Poate că răspunsurile sunt deja în raport, dar oricum aș dori să le menționez. V-ați referit la faptul că cannabisul a devenit mai puțin popular. Întrebarea mea este, a fost înlocuit de altceva, poate de un drog mai puternic? A doua întrebare se referă la drumul cocainei. Ruta acestea, e adevărat că a devenit mai obișnuiți să vină din America Latină, în Africa Occidentală și de acolo să ajungă din Africa de Vest în Europa? Și a treia întrebare. Centrul dumneavoastră a realizat sau are de gând să realizeze o analiză cu privire la modul în care este situația în acele țări în ce privește efectele unde drogurile ușoare, consumul de droguri ușoare a fost dezincriminat și desigur mă refer la asistența pentru utilizatori, tratament, astfel de lucruri? Vă mulțumesc. Um, I... Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, mai am trei vorbitori pe listă. Domnule Götz, preferați să răspundeți acum sau ascultăm toate întrebările și apoi răspundeți? Doamna Altala, mulțumesc foarte mult. Ați menționat faptul că utilizarea multiplă de droguri este un fenomen care ar trebui să fie recunoscut. Ați menționat faptul că fenomenul de consum exagerat de alcool, binge drinking, merge mână în mână cu consumul de droguri. Întrebarea mea s-a referi la politici de reglementare și control. Credeți că acest uh, nou fenomen uh, e în creștere, așa cum a spus dumneavoastră, va impune o nouă abordare în politicile de ținere sub control și în legătură cu acesta aș dori să vă întreb ce credeți dumneavoastră despre nevoia de politici de control bazate pe probe, pe dovezi. E o chestiune foarte acută în Regatul Unit, în organismul de control, Consiliul, tocmai și-a pierdut șeful care a fost concediat de ministru. Credeți că ar putea să existe o tensiune între abordarea bazată pe reducerea efectelor negative abordarea de incriminare. Aș dori să văd ce părere aveți și în legătură cu tendințele și eventual tendințe sugerate în politicile de menținere sub control. Mulțumesc foarte mult. Cred că astăzi sunteți cu toții foarte conciși, un lucru excelent, domnul Rox. Mulțumesc, doamnă președinte. Activitățile polițienești în Regatul Unic vizează, îi vizează pe traficanții care sunt și utilizatori, cei de nivel scăzut, cum sunt numiți. Uh, poliția nu se ocupă de traficanții care nu folosesc droguri pentru că ei trăiesc în uh, cartiere delicate pentru a folosi limbajul poliției nu există niciun fel de reducere a furnizării de droguri, pentru că ei nu, poliția nu se implică în uh, domeniul uh, uh, traficanților care nu folosesc droguri. Deci, nu asistăm la o reducere a folosirii drogurilor, ci asistăm la o creștere a prețurilor la droguri, astfel încât tot mai multe case sunt sparte. Pe de altă parte, atenția e redusă, deci eh, utilizatorii de droguri uh, iau sentințe minime și când uh, se ies din închisoare, uh, ei nu sunt ajutați să se integreze și ajung din nou la închisoare în 24 de ore. Deci cred că ar trebui să avem o abordare rațională nu cred că trebuie să ne ocupăm doar de situațiile marginale, să ne ocupăm doar de traficanții de scară mică și să ignorăm pe mari traficanți, pentru că nu rezolvăm problema astfel. Mulțumesc, domnul Tavares. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să vorbesc scurt, pentru că întrebarea mea Eh, se apropie de cea pusă de doamna Weber către sfârșitul intervenției. Există date comparative care să permită compararea diferitelor sisteme de depenalizare, de eh, legalizare a drogurilor și a consumului de droguri în diferitele țări europene? Statele membre ezită adesea să-și compare diversele experiențe dar unul din avantajele evidente ale acestui observator e tocmai compararea experiențelor și să vedem ce merge, ce nu merge. Îmi amintesc, de exemplu, de un raport care a fost făcut uh, de un american și care prezenta depenalizarea care a avut loc în uh, Portugalia și care a avut un impact pozitiv asupra sănătății publice. Întrebarea mea, care sunt efectele diferitelor modele de depenalizare a drogului și impactul acestuia asupra uh, sănătatea publică. Mulțumesc. Ultima vorbitoare pe listă, doamna Alfano. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Götz pentru că raportul său este foarte detaliat, mai ales în ceea ce privește descrierea consumului de substanțe dopante și M-am ocupat de acest subiect de, în ultimii ani, mai ales în ce privește eroina și cocaina. N-am înregistrat o scădere a consumului de aceste substanțe. De asemenea, am observat că ne-a fost prezentat și planul de acțiune al Uniunii Europene 2009-2012, s-a vorbit și despre rolul societății civile și în acest sens aș dori să înțeleg cum uh, vede observatorul rolul pe care ar trebui să-l aibă societatea civilă și sensibilizarea în școli, informarea și sensibilizarea tinerilor și a copiilor. Și aici aș dori să mă refer și la întrebarea pe care o punea Renate Weber. E vorba de vânzul, vânzarea de substanțe toxice Care este rolul uh, criminalității organizate în ceea ce privește vânzarea de stupefiante? N-am înțeles ceva, dar nu am avut suficient timp pentru a citi în amănunțime raportul. Însă aș dori să știu care sunt infracțiunile legate de consumul de droguri, ținând cont de ce spunea și domnul Iacolino în țările noastre au loc uh, evenimente tragice pentru că am constatat un număr mare de infracțiuni legate de consumul de droguri, de toxicomanie și de consumul de alcool. Aș dori să știu care ar putea fi reacția europeană, nu numai în domeniul penal, ci și în domeniul judiciar. De exemplu, în uh, țara mea, în ultimul an, nu s-a schimbat nimic pe plan penal. Însă forțele polițienești au avut acțiuni mai nuanțate. De exemplu, când poliția are de-a face cu o persoană care se droghează, dar care conduce în același timp, poate să-i retragă permisul de conducere. În recent, în țara mea, trebuie să vă spun că foarte multe persoane au murit uh, datorită uh, altor persoane care se drogaseră. Deci aș dori să știu dacă intenționați să uh, tratați, să aportați și această problemă și ce ar putea face observatorul pentru a studia fenomenul. Nu mai există alte întrebări? Dacă nu, atunci o să vă pun întrebările mele și apoi îi voi da cuvântul domnului Goț pentru răspunsuri. S-a mai spus înainte, în anii precedenți a discutat acest lucru, era o dezbatere care revenea mereu comparația între datele naționale, informațiile cu privire la eficiența politicilor, a politicilor mai agresive, care să ducă la reducerea consumului de droguri. Însă statele membre nu păreau foarte dispuse să compare datele. Constatați că această atitudine s-a schimbat și aici legat de ce spunea doamna Hautala, aș dori să știu ce date primim din partea statelor membre, pentru că, într-adevăr, situația Regatului Unit e excepțională. Un uh, comitet a fost uh, instituit de către guvern și a fost rugat uh, să producă un raport și pentru că concluziile difereau de cele ale guvernului, șeful acestui grup, uh, acestui comitet a fost uh, concediat. O a doua întrebare, o întrebare mai concretă, e vorba de un subiect foarte important. E un aspect care ne interesează pe noi mai mulți în comisia noastră. Cred că ar fi foarte util să avem un schimb aprofundat de opinii cu dumneavoastră după ce vom fi citit raportul. Deci aș dori să-mi asum uh, uh, libertatea, având în vedere că domnul președinte lipsește, să reveniți ulterior pentru un schimb de vederi după ce vom fi citit raportul pentru a vă pune întrebări mai detaliate. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Pornesc ultima întrebare și continui în sus. E mai bine în engleză? Da, continui în engleză. Dacă comisia mă invită, sigur că împreună cu colegii mei vom uh, veni pentru o uh, dezbatere aprofundată și vom răspunde cu plăcere la această invitație. În legătură cu întrebarea dumneavoastră referitoare la politici uh, agresive sau represive și dezbaterile la nivel național, cred că situația s-a schimbat foarte mult în ultimii ani și sigur că nu sunt într-o poziție uh, să spun că e vorba de politici represive sau agresive, uh, că sunt țări în care se practice, practică aceste politici, însă nu trebuie să uităm că încercăm să reducem consumul de droguri în toate țările, încerce, încercăm să, redu- să, să avem politici agresive în toate țările, însă știți mai bine decât mine că uh, deciziile politice țin cont de datele și de cifrele pe care noi le punem la dispoziție, dar până la urmă e o problemă de ideologie politică și trebuie să ținem cont de toți acești parametri agenția noastră trebuie să nu intervină, să nu um, comenteze, însă noi uh, trebuie să producem date statistice. Din partea statelor membre sau împreună cu statele membre avem 20-25 de ședințe tehnice, științifice, în care discutăm cu statele membre, ne punem de acord cu ele cu privire la culegerea de date, metodologie de culegere de date care se aplică în statele membre. Deci, în mare măsură, obțin, obținem uh, datele pe care le dorim în formatul dorit. Însă e foarte clar că pentru cei cinci uh, indicatori cheie epidemiologici care au fost conveniți împreună cu șefii de stat și de guvern în urma unui proces în codecizie, nu sunt uh, aplicați în proporție de 100% în toate statele membre, dar trebuie să recunoaștem și o problemă. E vorba de investiții de milioane și nu e întotdeauna ușor să deruleze aia ai astfel de studii în toate uh, statele membre și aceasta în mod sistematic. În legătură cu criminalitatea organizată, e adevărat, criminalitatea organizată are legături cu traficul de droghi, droguri, și e vorba și de traficul de heroină din Afganistan și de cocaină din Columbia, dar vizează și cannabisul, producția de cannabis în Uniunea Europeană sau alte producții locale. E adevărat? Ar uh, fi, situația ar fi și mai complicată dacă mi-ați fi cerut date. Din fericire n-ați făcut acest lucru. În ce privește implicarea societății civile, știm că majoritatea serviciilor uh, Uh, sunt servicii de prevenire, de reducere a riscurilor, iar în majoritatea statelor membre sunt organizate de către ONG-uri și societatea civilă este foarte implicată. În rețeaua noastră avem o serie de organizații neguvernamentale, de exemplu cele cu care cooperăm noi, însă dezbaterea la nivel politic cu societatea civilă este organizată de către Comisia Europeană și Comisia, sa, Comisia Europeană are un forum care se întrunește de două ori pe an, dacă nu mă înșel, și acolo se discută între instituțiile europene și uh, societatea civilă uh, despre toate aceste subiecte. Situația în ce privește dezincriminarea, cred că în toate statele membre Eh, dezincriminarea este înțeleasă diferit, iar utilizatorii de droguri sunt tratați în funcție de stat, ei sunt eh, avertizați, apoi eh, sunt condamnați, au o sentință și așa mai departe. Deci, tratamentul e diferit. În ce privește abordarea din Portugalia, e adevărat că avem acest raport de la un think tank american în legătură cu Portugalia și cu o abordare portugheză care încearcă și că e vorba de o comisie uh, care să recomande tratamentul care trebuie aplicat, însă noi ce am spus a fost că Portugalia a adoptat această politică cu privire la droguri în urmă cu 8 sau 10 ani, dacă nu mă înșel, și pe atunci Toată lumea a spus că Portugalia va fi și mai mult o destinație turistică pentru utilizatorii de droguri. Uh, turiștii vor merge ca să consume droguri acolo, ori situația nu e deloc așa. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Situația din Portugalia nu s-a înrăutățit, uh, nu s-a înrăutățit nu a devenit o destinație pentru consumatorii de droguri. Din cifrele noastre nu vă putem da dovezi uh, directe nu putem dovedi că această politică a dus la acest rezultat, însă putem spune că uh, nu s-a obținut efectul scontat. Then, uh, was... Apoi s-a mai pus o întrebare în legătură cu, cu închisorile. Să vorbim mult. Anul viitor o să ne concentrăm pe închisori și vom lucra îndeaproape cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Există multe chestiuni care se suprapun în legătură cu drepturile fundamentale dreptul la tratament, de exemplu, ideea cu cei care sunt eliberați din închisoare și nu are nimeni grijă de ei. E un aspect foarte dramatic pentru mulți consumatori de heroină, fiindcă e heroină în închisoare și uh, e destul de scumpă și poate primesc cantități mai mici decât ar dori să consume. În momentul în care ies din închisoare, au acces ușor, dacă nu sunt urmăriți îndeaproape, au acces ușor la cantități mai mari de heroină. Și numărul de decese legate de droguri este foarte mare, numărul consumatorilor care tocmai au fost eliberați din închisoare. Cred că s-a vorbit mult despre Regatul Unit. Nu cred că o să comentez. Fiecare stat membru are dreptul să își înființeze ce comitete dorește și nu trebuie să comentăm noi. Întrebarea legată de faptul că uneori acțiunile poliției pe plan local pot duce la o creștere a prețurilor dacă anumite persoane, un anumit număr de persoane sunt arestate și cantități de droguri confiscate, e adevărat că pe plan local, dar nu e acea situație pe plan internațional. Traficul de droguri, un anumit număr sau volum de droguri confiscate, sunt deja anticipate aceste confiscări de către traficanți și uneori, poate pe plan local, prețurile cresc timp de câteva zile, se întâmplă, se mai întâmplă în unele cazuri, dar pe plan de ansamblu, în ce privește toate substanțele ilicite, există prețuri stabile sau chiar în scădere în Europa. În ce privește strategiile bazate pe probe, pe dovezi, evident că ne interesează foarte mult și știți foarte bine și dumneavoastră că există alte elemente care intră în deciziile de politică. Întrebarea dacă există o tensiune. Cred că am răspuns o tensiune între reducere efectelor negative și o abordare mai agresivă. Cred că nu e nicio tensiune. Noi, ca agenție, putem să ne mândrim cu faptul că cu ajutorul acestor probe dăm tot mai mult ducem la eliminarea acestei tensiuni care există, într-o mare măsură. O întrebare interesantă. Dacă cannabisul, în rândul tinerilor, este înlocuit de altceva, de un alt drog, cred că sunt puține elemente care intră în joc, dar nu pot să dau un răspuns, nu pot să vă dau cifre și fapte concrete. Poate că e înlocuit de ceva, eventual de consum uh, de alcool excesiv în anumite perioade ale săptămânii, binge drinking. Am vorbit și despre alte elemente, despre toate noile produse care sunt pe piață, diverse droguri sintetice, designer drugs, uneori care fac chiar și publicitatea de a avea, să zicem, un fel de cannabis uh, sintetic droguri care au fost uh, dezvoltate în cercetarea fundamentală, în industria farmaceutică, dar niciodată n-au intrat în faza de producție acest, aceste droguri sintetice și acum apar pe piață. Am primit informații despre a, aceste substanțe care există. Cred că în ce privește faptul că popularitatea cannabisului scade, situația este aceeași în Europa, în Australia, în America și în alte locuri la care poate că nici nu ne-am uitat foarte îndeaproape. Cred că politica poate să aibă un mic efect împotriva drogurilor licite, ar putea să aibă un mic efect și în această privință, dar poate ce s-a implicat este politica antitutun, fiindcă cannabisul este consumat de obicei împreună cu tutunul. Și știm, cred că sunt niște colegi din domeniul sănătății aici, că politica împotriva tutunului are efecte favorabile și credem și dispunem de anumite elemente fragmentare care ne arată că acesta ar putea să fie un element care a contribuit la reducerea consumului de cannabis în rândul tinerilor. În ce privește cocaina, rutele, e adevărat, cocaina vine în Europa din diverse locuri, cele tradiționale, rutele tradiționale, în containere în Spania și Portugalia, unde vin uh, aceste vapoare din Africa de Vest sau cu avionul. Jumătate din uh, capturile de cocaină din Europa au loc în Spania, un sfert în Portugalia și mai puțin în Regatul Unit și în Olanda. Deci avem această situație cu Africa de Vest, mult trece pe acolo prin Africa de Vest, uh, același punct, când există situație politică instabilă, state șubrede, întotdeauna mai ușor să tratezi cu ele, să treci prin astfel de țări. Majoritatea dintre dumneavoastră știu că șapte state membre au creat o organizație specifică de luptă împotriva traficului de cocaină prin Atlantic cu centrul la Lisabona Centrul de analiză privind narcoticele pe căi maritime, un centru de informare pentru a aduce, a reuni toate informațiile cu privire la ce embarcațiune transportă cocaină, dar poate și alte substanțe și Marocul împreună cu poliția și cu marina din țările cele mai apropiate acțiuni comune pentru a confisca aceste embarcațiuni această organizație, acest centru a avut mult succes deja în această privință. Nu pot să vă spun pe din afară câte tone au fost confiscate în ultimii doi ani, doi ani și jumătate când s-a creat acest centru de la Lisabona, dar cantități considerabile. Întrebarea referitoare la țările răsăritene și vestice. Situația este că noile state membre din Europa Centrală și Răsăritenă consumul de droguri ilicite este în general e mai mic, dar anumite substanțe au o tendință de creștere și e de asemenea adevărat ce am uitat să vă spun înainte, că sunt tot mai multe capturi de cocaină în uh, țările răsăritene. Nu cred că era menită să ajungă acolo. E o altă modalitate de a face trafic, fiindcă acum prin Atlantic și Africa de Vest, unde se depun eforturi deosebite și sunt alte zone și există anumite capturi în ultimul timp în România, Bulgaria și în această zonă. S-a pus și o întrebare despre un uh, punct focal din România care până acum este la Agenția Antidrog Română. Această agenție suferă niște modificări în structură, cel puțin la nivel polițienesc și punctul focal, probabil, dar încă nu e 100% confirmat, va merge la Ministerul Sănătății din România. Mai mulți deputați au folosit termenul droguri ușoare. Noi nu folosim acest concept. Dacă cineva utilizează cocaină o dată în viață, e o problemă mai mică decât cineva care folosește cannabis în fiecare zi. Deci termenul de drog ușor și mai puțin ușor e ceva cu care trebuie să fim foarte precauți, fiindcă totul depinde de modelul, de tiparul de utilizare. S-a pus o altă întrebare în legătură cu modul în care statele membre se pot ajuta unele pe altele de a furniza informații și cred că pe pagina de internet avem un portal cu cele mai bune practici unde toată lumea care e interesată poate să găsească proiecte evaluate care au dat rezultate într-o țară, într-o anumită situație și aceste proiecte pot apoi servi ca sursă de inspirație pentru alte țări să se gândească la proiecte similare sau cel puțin să se inspire din acestea. E un website de mare succes, consultat în permanență, e dezvoltat pe mai departe. Am început cu prevenție, măsuri, tratament, reintegrare socială și modele de bune practici, activități și așa mai departe. Doamnă președinte, nu știu dacă am răspuns chiar la toate întrebările. Dacă am uitat, eu mi-am dat o silință și evident că voi fi uh, foarte bucuros să revin și să mai continuăm această discuție cu membrii comisiei. Mulțumesc foarte mult! E voie să și aplaudați, da? Vă mulțumim pentru munca reușită a agenției, pentru că de-a lungul anilor am văzut că aceste rapoarte sunt de calitate excelentă și cred că ați demonstrat un nivel ridicat de expertiză în domeniu și sper că și coordonatorii din această comisie parlamentară se vor uita la aceste date pentru o reuniune, uh, o următoare reuniune pentru a discuta și amănuntele raportului. Vă mulțumesc încă o dată. Mi-aduc aminte că, desigur, există uh, linii de demarcare ideologică în această comisie în ce privește utilizarea de droguri și ce politici ar avea cea mai mare eficacitate. Dar cred că putem fi de acord într-o privință că e regretabil că cei care câștigă foarte mulți bani din comerțul cu droguri par să poată în continuare să utilizeze cu mult mai mare creativitate frontierele deschise decât o facem noi. Nu doar că majoritatea salutăm intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, dar e o zi tristă pentru infractori, fiindcă Uniunea Europeană va putea să lupte împotriva infracțiunilor cu mai mare eficacitate. Deci sper că o să recepteze și ei mesajul. Mulțumesc încă o dată și trecem mai departe. Sunt convins că toată lumea se uită acum și la transmisiunea în direct. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume uh, un subiect foarte important, accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Un subiect care, la care Comisia noastră a ținut foarte mult. Mulțumim încă o dată, domnule Gheț. Raportor la, este domnul Michael Cashman. Discutat acest subiect de multe ori Astăzi, în fața dumneavoastră, există un proiect de întrebare parlamentară ca urmare a răspunsului din partea serviciului juridic. Am dorit să adresăm această întrebare parlamentară Consiliului și Comisiei și o să-l rog pe raportor să ne explice întrebarea pe care o vom adresa Consiliului și Comisiei. Dar ideea este că vom aproba, vom adopta această întrebare astăzi aici, în comisia noastră? Vreau să reamintesc membrilor, <clears throat> o să anticipez intervenția domnului Cashman, că Parlamentul European a exprimat niște puncte de vedere destul de ambițioase. Așa se spune documentul pregătit pentru mine. Nu știu dacă sunt chiar atât de ambițioase în ce privește transparența și accesul. Cred că puncte de vedere bazate pe bun simț în ce privește transparența și am adoptat o poziție în luna martie și cred că raportorul o să ne ceară să confirmăm aici această poziție. Iar cei care ies din sală sunt rugați să iasă din sală în liniște. Mulțumesc. Deci am avut o dezbatere politică aprofundată în acest Parlament care nu s-a reflectat uh, de dezbateri politice similare la Consiliu și Comisie și niciodată n-a ieșit de la nivelul grupurilor de lucru toate acestea, noul tratat pe care l-am discutat va schimba contextul juridic în care funcționează instituțiile. Iată de ce am cer un angajament politic foarte ferm din partea Comisiei și Consiliului pentru a-și revizui regulile interne, fiindcă, din nou, nu e vorba despre relația dintre instituții, ci relația pe care noi, ca instituții ale Uniunii Europene, le avem cu cetățenii europeni și transparența la care au dreptul cetățenii. Și acum o să-l invit pe domnul Michael Cashman, raportorul, să ia cuvântul și apoi o să dau cuvântul Comisiei și Consiliului să reacționeze pe scurt și apoi deschidem discuția generală. Michael. Thank you, President. And, um, by the exodus... Mulțumesc, domnule președinte. Mă, uita, mă uitam la cei care pleacă din sală, ceea ce înseamnă că ce se întâmplă pe hol e mai interesant decât accesul la documente. Domnul Gheț mi-a amintit că trebuie să fim supuși. M-am întâlnit cu o prietenă de-a mea, o actriță mai în vârstă. M-am întâlnit cu ea la gară și avea o coafură pur și simplu se nu... <laughs> senzațională. Avea o coafură blondă, imensă și l-am între- am întrebat-o ă, ce ai pățit și mi-a spus ă, coaforul meu, coafor, coaforul meu consumă droguri. Deci această actriță a lansat ă, o mondă privind coafurile africane, blonde și roșcate în Londra. Deci consecințele consumului de droguri pot fi neașteptate. Și astfel ajung și la accesul cetățenilor la documente. Aș dori din capul locului să spun că împreună cu raportorii din umbră am avut o ședință foarte fructuoasă la Strasburg, când am discutat aspecte foarte interesante, uh, însă mai ales schimbările care considerăm noi că sunt necesare. Și am avut un acord între grupurile politice. Deci e vorba de schimbările necesare și care trebuie să fie operate după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Am discutat și despre modul cel mai bun de a continua, respectiv uh, printr-o întrebare orală, pentru ca la nivel politic să solicităm uh, Comisiei și Consiliului să-și expună poziția. Cred că e un mod bun de a continua pentru că după ce vom primi o reacție politică cu privire la punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona, doar atunci noi, la Comisie, putem să uh, ajungem la o concluzie în legătură cu opțiunile care ne privesc pe noi și care trebuie să vă spun că sunt destul de numeroase. Apoi, cred că vom putea uh, soluționa, tranșa nodul gordian cu privire la pozițiile politice foarte diferite legate de accesul, accesul sporit, accesul limitat sau uh, interpretarea cu privire la propunerea Comisiei. Aș dori să vă citez un citat. Tratatul de la Lisabona schimbă contextul politic al regulamentului. Cetățenii primesc astfel ocazia de a participa mai activ la activitățile Uniunii Europene pentru a pune accent pe această schimbare în legătură cu relațiile între Uniunea Europeană și cetățeni, cred că ar fi mai bine ca Comisia Europeană să uh, facă o nouă propunere care să reflecte uh, prevederile noului tratat. Această propunere ar trebui să consolideze dreptul fundamental de acces la documente la instituțiile, oficiile, agențiile și instituțiile europene astfel înlesnind participarea de către cetățeni și consolidând capacitatea lor de a se bucura de drepturile lor. L-am citat pe domnul Diamanduros, ombudsmanul european, care, după cum știm cu toții, face parte din punerea în aplicare a regulamentului 1049 2001. Doamnă președinte, cred că Comisia trebuie să abordeze, la fel ca și Consiliul, o serie de aspecte. Cei care au citit avizul juridic care a fost pregătit pentru Parlament știu că ne bazăm nu numai pe alineatul 15 din tratat cu privire la funcționarea Uniunii Europene, care include multe aspecte, dar și pe articolele 9, 11, 13 și 16. Aș putea să le trec în Aș putea să trec în revistă acest aviz juridic dacă colegii mei doresc acest lucru, însă aș dori deocamdată să mă refer la aspecte mai relevante. De la intrarea în vigoare la tratatul de la Lisabona se va schimba și un aspect important, nu numai temeiul juridic pentru regulamentul care reglementează accesul la documente, dar și contextul juridic în care acest regulament trebuie să uh, acționeze mai ales în ce privește relația între instituțiile europene și cetățenii europeni. Acest context este foarte important pentru conținutul viitorului regulament cu privire la accesul la documente. Cele șapte considerente din preambul no, um, țin cont de dorința statelor membre de a consolida și mai mult funcționarea democratică și eficientă a instituțiilor uh, europene articolul 11, alineatul 1 și 2, conform avizului juridic, sunt foarte importante în acest sens și solicită instituțiilor, și aici citez, să acorde cetățenilor și uh, organizațiilor să aibă posibilitatea de a schimba opinii sau păreri în toate domeniile de acțiune a Uniunii Europene. Întrebarea pe care mă întreb o, trans, fără o transparență sporită uh, în ce privește toate activitățile europene, cum pot ca cetățenii europeni să-și facă uh, cunoscută poziția. Articolul 1 din Tratatul Uniunii Europene, la fel, solicită instituțiilor europene, în cadrul instituțional al Uniunii Europene, să servească interesului Uniunii, cetățenilor și statelor membre. Și aici subliniez, fără a se referi la interesul instituțiilor respective, Uh, ca prioritate. Și aș putea să continui, am subliniat uh, foarte multe uh, fragmente din acest excelent aviz juridic, dar îi încurajez pe cei care l-au răsfoit deja să facă acest lucru. Deci cred că cel mai bun mod de urmat este cel pe care l-am spus la început, în ciuda diferențelor politice dintre noi. Să ne asigurăm că suntem conștienți la nivel politic în legătură cu ceea ce intenționează să facă Consiliul și Comisia în legătură cu adoptarea tratatului de la Lisabona. Întrebarea orală se va referi la chestiuni precum referirile la articolele pe care le-am citat, de asemenea va aborda și o solicitare că, având în vedere vidul juridic care există, va exista în acest domeniu, vom solicita Consiliului și Comisiei să revizuiască regulamentul cel mai târziu până la sfârșitul lui iunie 2010. Și, deci, solicităm celor doi institu- două instituții să țină cont de noile prevederi legate de transparența legislativă și nelegislativă, mai ales pentru a spori participarea cetățenilor um, în activitatea instituțiilor europene, așa cum s-a subliniat de mai multe ori în cazul, în cazul Turco. Solicităm un cadru mai clar în ce privește tratarea informațiilor confidențiale în baza articolelor 4 și 9. Articolul 9 se referă la ceea ce numim noi documentele delicate și tot ce nu, e legat de un privilegiu executiv, deci prin care o parte terță, indiferent de regulament, decide că dorește să se refuze accesul la document și deci ca documentul să rămână secret. Cum se va folosi acest privilegiu sau cum poate fi definit? Uh, eu, împreună cu alți colegi, am fost la origine articolelor 4 și 9 și cred că vom uh, avea astfel o mai bună, mai mare claritate. De asemenea, solicităm o consolidare a informației și a documentelor, tocmai pentru a înlesni accesul cetățenilor la aceste documente, documente din toate instituțiile europene, pentru că aș dori să vă reamintesc un aspect foarte important – importanța cu privire la regulamentul 1049. Acest regulament nu se mai aplică doar în cazul documentelor Parlamentului, Consiliului și Comisiei, ci se aplică tuturor agențiilor și organismelor pe care, care au fost create. Dar, în anumite circunstanțe, se aplică și în cazul Curții Europene de Justiție sau Băncii Centrale Europene, Europolului și Eurojustului. Deci, de aceea, mie mi se pare limpede că e nevoie de reguli clare și foarte bine definite uh, în legătură cu accesul sau neaccesul la aceste documente, pentru că altfel, în loc să protejăm instituțiile și organele acestor instituții, le vom, uh, le vom periclita. Și, în fine, aș dori să le spun colegiuitorilor mei că nu, cre- nu doresc ca această problemă să fie tranșată de Curtea Europeană de Justiție, ci aș dori ca noi să o facem la nivel politic. Aș dori să revenim asupra acestui aspect pentru că regulamentul din 2001 nu era perfect. Într-adevăr, jurisprudența Curții de Justiție a dovedit-o. În spiritul cooperării loiale, îmi doresc să spun Comisiei, da, știm că există lacune, probleme cu dosarele cu privire la concurență. Aș dori să-i spun Consiliului că știu că persistă probleme cu privire la accesul la anumite documente pe care Consiliul și statele membre le-au introdus pentru a înlesni o finalizare a dezbaterii cu privire la un text legislativ. Haideți să ne punem împreună la masa negocierilor, să vă ajutăm să rezolvate aceste probleme, însă nu prin uh, reducerea, scăderea dreptului cetățenilor de a avea acces la documente față de tot ce figurează în regulamentul 1049. Spune acest lucru în spiritul cooperării loiale și aici aș dori să uh, citez tratatul de la Maastricht, dacă nu mă înșel, însă spun acest lucru pentru că deocamdată nu am constatat niciun fel de cooperare loială politică. Tot timpul ni se spune că Parlamentul nu a finalizat prima lectură și deci că nu dorește nimeni să negocieze cu noi. E șocant, e uluitor. Dacă studiem problema, volumul imens de legislație care este votat în Parlamentul European înainte ca Parlamentul să finalizeze prima lectură, și care reușește să obțină un acord în primă lectură. Haideți să nu cităm exemplele negative. Haideți să scoatem în evidență succesele prin cooperare loială și sinceră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și pentru pasiunea pe care a spus-o în aceste cuvinte. Consiliul și Comisia mai au ceva pași de întreprins pentru a ajunge la o adevărată cultură a transparenței și deschiderii. Dar cred că un pic de autocritică ar fi la locul ei și în acest Parlament când e vorba de furnizarea de acces la documentele PE, mai ales uh, chestiuni administrative și financiare. Cred că și noi am mai putea îmbunătăți lucrurile pe aici pe acolo. Să nu uităm de asta Aș dori în acest moment să o invit pe doamna Maria Helberg de la președinția suedeză să ia cuvântul, dar foarte, foarte pe scurt, fiindcă l-am uh, lăsat pe domnul Cashman să se mai întindă în luarea sa de cuvânt, dar vrea să menținem calendarul sau orarul, dacă se poate. Doamna Helberg. Vă mulțumesc că m-ați invitat să comentez acest uh, aspect. Ne-am bucurat foarte mult ca în mod sincer și loial să cooperăm cu Parlamentul European pe această temă și cred că domnul Cashman știe acest lucru. După cum am spus și în trecut, în președinția suedeză, ideea ca Parlamentul European ar trebui să încheie această prima lectură înainte de a discuta chestiuni legate de transparență nu este pe deplin caracterizată de acuratețe. Noi știam că Parlamentul European vrea să dorească pe <clears throat> linia celor 92 de amendamente votate în luna martie. Acestea fiind spuse, așteptăm cu nerăbdare să vedem, să primim această întrebare pe care se pare că ne-o veți adresa și să vă răspundem la momentul adecvat, nu știu acum, dacă în noiembrie sau în decembrie, rămâne de văzut, dar vă asigur că suntem pregătiți și dispuși să discutăm aceste chestiuni cu dumneavoastră, fiind de cea mai mare importanță. Mulțumesc! Mulțumim! Aș dori să mulțumesc Suediei pentru faptul că întotdeauna a fost o promotoare a transparenței și doamnei Helberg pentru concizie. Nu știm pe cine invităm să ia cuvântul de la comisie, nu avem niciun nume. Domnul Mas, eventual? Mulțumesc. O să încerc să fiu la fel de concis ca și președinția și să exprim disponibilitatea Comisiei de a discuta aceste subiecte. Trebuie să confirm poziția adoptată deja de președinția suedeză. Suntem în procesul legislativ în care Parlamentul nu și-a finalizat prima lectură, deci de obicei Comisia ar fi adoptat o poziție oficială cu privire la amendamente dacă Parlamentul ar fi votat o rezoluție, ceea ce n-a făcut. Deci încă suntem într-un cadru informal al discuției și în acest moment Comisia nu va avea nicio inițiativă nouă. Știți că e o comisie care se ocupă de afacerile curente până când va avea, își va prelua mandatul noua comisie, sperăm la începutul anului viitor, deci când în noiembrie-decembrie în plenară se va discuta, atunci comisia va reacționa și foarte rapid va face ajustările necesare la achiul comunitar existent, nu să l alinieze la tratatul de la Lisabona. Deci acest regulament 1049 se va alinia la tratatul de la Lisabona, ceea ce înseamnă că vom extinde sfera de aplicare la toate instituțiile, organismele și agențiile Uniunii Europene. Orice altă modificare la regulament este de fapt după cum a spus pe bună dreptate serviciul juridic de la Parlament, o chestiune mai degrabă politică și nu juridică. Și este un lucru care nu va fi discutat decât de viitoarea comisie în momentul în care își va prelua mandatul. Mulțumesc. Mulțumesc. Am pe listă trei solicitări de intervenție. Doamna Zomer, mai întâi. Mulțumesc foarte mult. Aș mm, dori să fac numai câteva observații. Raportorul a făcut o treabă foarte bună, a prezentat și unele întrebări orale, dar sunt unele lucruri care totuși îmi scapă. Domnul Cașman a spus că toate acestea nu se raportează numai la articolul 15 de la tratatul de la Lisabona, ci 9, 11, 13, 16 de asemenea. Și lucrurile acestea cred că ar trebui menționate și în text. Și dacă citim articolul 15, se vede că se vorbește mult de transparență acolo. Nefiind jurist, nu mă pot pronunța asupra oportunității acestui articol. Nu știu dacă el e sau nu suficient. Poate textul ar cere un plus de precizie. Mă mai întreb dacă un asemenea risc se va produce, oare va exista chiar un vid juridic odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona? Mă tem că ați uh, exagerat sau dramatizat un pic. Poate este o opinie proprie aici. Și toate lucrurile acestea poate ar trebui modificate, nuanțate. De asemenea, ne aflăm într-o situație întrucâtva nouă, când s-a vorbit de aceste probleme orale cu raportorul și cu raportorul din umbră, nu se știa că tratatul va intra atât de repede în vigoare. Suntem întrucâtva mirați de viteza cu care el va fi uh, introdus. Dar uh, va exista o nouă comisie care își va începe activitatea. Rămâne de văzut în ce măsură și cum anume poate fi abordată această problemă. Ar trebui să, ca noua comisie să se aplece asupra acestei probleme. Nu e suficient să-i cerem celei care își termină mandatul să se ocupe de acest aspect. De asemenea, mi se pare o lipsă de precizie în text mi se pare că se amestecă mai multe lucruri. Pe de o parte, transparența interinstituțională, reglementată de acorduri interinstituționale la nivel european, și accesul publicului la informație. Eu cred că sunt lucruri care s-ar cere a fi formulate un pic mai limpede. Aș mai avea o întrebare. Uh, în penultimul rând, se vorbește de directiva 2003 98. Uh, ce rost are ea în text? Dacă am înțeles bine, în această directivă uh, e vorba de cazul când, ca să obțin niște documente, am plătit ceva și să știu cum anume este reglementată transmiterea de documente. Și cred că aici raportorul dorește ca o asemenea situație să fie abolită, iar accesul la documente să fie gratuit. Va trebui să ne gândim că lucrurile aici merg un pic mai departe, după cum vedeți. Mă întreb aici dacă nu facem noi treaba consultanților și de aceea tocmai aș vrea să știu de ce vă referiți la această directivă. Thank you, Chair. Uh, Doamna Latford, da, mulțumesc. Am avut o discuție foarte bună la Strasbourg cu raportorul și raportorul din umbră. Spiritul a fost că am dorit să ridicăm uh, subiectul accesului la informații, la documente din nou ca temă politică importantă în discuție, pentru că a fost mai mult tehnică și, după cum a spus și domnul raportor, o reacție nu tocmai încântată din partea altei, celelalte sau celorlalte instituții. Ideea de a extinde accesul la documente ca drept al cetățenilor. Suntem de acord în această privință și sper că domnul Cashman a reținut ideea de a avea până la urmă o rezoluție, fiindcă asta ar fi ocazia în care Parlamentul să se exprime cu privire la principalele aspecte de ce avem nevoie acum cu tratatul de la Lisabona. Și acum când mă uit la acest text, sunt puțin derutată. Sunt de acord cu doamna Sommer în câteva privințe. Cred că serviciul juridic, în mod înțelept, ne-a călăuzit în privințele menționate. Accesul privilegiat la documente de către instituții, o chestiune separată, guvernată de acordurile interinstituționale, acordul BROC, care va fi revizuit în viitorul apropiat. Cred de asemenea că am putea simplifica puțin această întrebare. Și că e o confuzie pe la mijloc, la a doua întrebare în legătură cu cadrul pentru tratamentul informațiilor confidențiale. Termenul confidențial de aici se referă mai mult la patru categorii de informații, de documente clasificate, restricted, confidential, secret și top secret. Și nu cred că asta era ideea raportorului, să ne referim la acestea. Cred că scopul era mai mult să discutăm accesul, de fapt mai mult neaccesul la documente. Ce înseamnă acest executive privilege? Aș avea nevoie de un interpret să-mi explice cineva care știe, deci, despre ce e vorba. Pe ansamblu, cred că discursul domnului Cashman a reflectat mai bine ce dorim să întrebăm Comisia și Consiliul. Referința, trimiterea la Madoro și minunatul experiență aviz pe care îl avem de la serviciul juridic. Deci solicitarea mea ar fi dacă n-am putea peste noapte să mai simplificăm, să reformulăm întrebarea pe la mijloc, ca să nu fie atât de tehnică și să semne mai mult cu o întrebare care se referă la principiile esențiale. Și eventual să copiem ceea ce tocmai a spus, ne-a spus domnul Cashman. Cred că ar fi lucrul bun. Asta ar trebui să întrebăm Comisia și Consiliul. Și dacă păstrăm această formă, atunci problema este că Consiliul are o soluție foarte ușoară de a scăpa de această întrebare. Să spună, da, comisia are dreptul de inițiativă, deci adresați întrebarea comisiei. Cred că întrebarea către Consiliu ar trebui să fie mai scurtă și să ne referim la principiile esențiale. Cred că scopul echipei a fost excelent și ar trebui să avem o abordare mai politică în ce privește această întrebare. Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Acum domnul de Jong și dacă nu mai e altcineva care dorește să intervină, o să închid lista domnului de Jong. Dank u wel, eh, voorzitter. Um, ik denk dat veel wat ik eh, wilde zeggen is eigenlijk uh, Multe lucruri pe care doream să le spun au fost deja spuse și la reuniunea de la Strasbourg împreună cu raportorul din umbră Atmosfera a fost excelentă. De asemenea, când se vorbește de accesul la informații către cetățeni, trebuie utilizat un limbaj ușor de înțeles. În declarațiile noastre publice, noi trebuie să căutăm să ne exprimăm foarte simplu. E vorba de lucruri simple și doresc ca aceste informații să fie Uh, simple, să nu ne referim la un document. Vreau informații. Și în, uh, la, la Strasbourg uh, atmosfera mergea în acest sens și atunci noi am spus că ar fi util în cadrul plenarei să se stabilească principii simple, ușor de înțeles pentru fiecare. Și dacă traducem acest dosar într-un limbaj simplu, cu principii pe care omul de pe stradă să le poată înțelege, atunci vom lua un start bun pentru discuțiile noastre cu Consiliul. Iar în rest sunt de acord întru totul cu domnul Cașman, este necesară o cooperare loială, căci problema cu care ne confruntăm este urgența și alegătorii ni se, adresează, ni se adresează nouă și urgența e de partea Consiliului, care folosește formulări tehnice extrem de complexe. Pot accepta acest lucru, dar totul se cere a fi transpus într-un limbaj mai popular iar discuția din plenară să fie înțeleasă de toți astfel încât să putem ajunge la principii ușor de înțeles. Vă mulțumesc. S-a sugerat să reformulăm întrebarea orală și să facem o diferență între întrebarea pe care o adresăm Comisiei și întrebarea pentru Consiliu considerați că e posibil și că e de dorit și mă întreb dacă am putea să facem acest lucru până ședința de mâine după masă pentru ca Comisia să poată adopta mâine aceste întrebări. Ne veți explica și sper să reveni și la ce spuneau Consiliul și Comisia. Doamnă președinte, ați pus întrebarea în astfel de, în astfel de mod încât nu pot să spun nu. Tot ce am făcut în 2001 s-a făcut pentru că am ținut cont de toate părerile. Am lucrat împreună și acesta este spiritul în care lucrez eu de obicei. Ar trebui să procedăm la fel. Eu cred în, artiții, în artiștii creativi uh, dar și cred că și politicienii trebuie să fie creatori. Ați venit uh, cu o propunere, trebuie să ținem cont de ea, s-au făcut uh, sugestii excelente în această dupămasă și în acest sens mă întreb dacă Comisia îmi dă undă verde pentru ca mâine la prânz să transmit uh, raportorilor din umbră o propunere de întrebări revenind la problemele de terminologie, dar încercând să abordez și aspectul complicat. Pe de o parte, încercând să fiu rațional, sănătate în limba germană, spune domnul Cashman, însă pe de altă parte dându-ne seama că trebuie să ținem cont și de temeiul juridic când formulăm întrebările și de aceea să menționăm și ei articolele relevante. E adevărat, doamna Zomer, uh, a fost o prostie din partea mea că am lăsat pe deoparte alineatul 15. E un argument puternic pe care îl folosim în favoarea noastră. Și aș dori să le spun prietenilor din, de la președinția suedeză și sunt sincer pentru că am lucrat foarte mult uh, cu ei în 2001. Știu în ce poziție delicată sunteți dumneavoastră, deci mă adresez dumneavoastră în calitate de președinte al Consiliului. Consiliului. Nu e suficient și o aluzie pe care o fac Comisiei. Spuneți că Parlamentul nu are o primă lectură și că nu știți unde vă îndreptați, pentru că înainte de votul pe care l-am avut în martie, s-a spus exact același, același lucru și după aceea am depus dosarul la comisie și s-a spus exact la fel, ni s-a spus exact la fel, la fel. Nu putem negocia cu dumneavoastră, serviciul juridic ne spune că nu putem negocia cu dumneavoastră pentru că Parlamentul nu a ajuns la opoziție. Înțeleg că există o mare rezervă, o reținere la schimbare. Însă noi încercăm să îmbunătățim acest dosar împreună cu toți actorii. Deci țin cont de ce ați spus dumneavoastră, însă pur și simplu nu e adevărat. S-a folosit aceeași scuză și înainte. Poate că e o scuză bună pentru un motiv întemeiat, însă uh, dori, trebuie, dacă dorim să facem progrese, trebuie să trecem toți în aceeași tabără. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Voi trece la treabă și promit ca mâine la ora 11 să vă trimit un e-mail cu noua formulare și uh, Uh, să fixăm termenul final la 12 și jumătate. Totul e flexibil, negociabil, dar haideți să încercăm măcar să ajungem la un consens cât mai devreme cu putință. Așa cum spunea și Heidi, știm că, de fapt, ceea ce contează e felul în care rezolvăm problema. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Presupun că propunerea domnului raportor e acceptată de către toți deputații și că toată lumea va încerca să-și aducă contribuția și îi va transmite observații în scris cât de repede cu putință, de preferință chiar după această ședință. Michael, când spune că Consiliul spune că nu poate negocia cu noi pentru că serviciul juridic spune Consiliului că nu e o bază, nu există o bază de negociere, cred că Serviciul juridic a spus Consiliului că nu există bază de negocieri pentru SIF cu americanii, însă se aplică altă logică acolo. Deci am finalizat acest punct de pe ordinea de zi. Putem să adoptăm rapid, sper, acest uh, punct uh, mâine după masă. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Michael, s-a sugerat ca eu să folosesc ca bază pentru întrebarea orală ce am spus în introducere. Nu știu ce am spus, pentru că eu cred în inspirație. Întotdeauna cred că e mai bine să spui ce simți, nu ce ar trebui să spui. Uh, mă bazez pe tehnicieni, sper să-mi dea o înregistrare a uh, lucrărilor din această după masă. Vă mulțumesc. Președinta Michael scrie, redactează întrebarea cu aceeași pasiune uh, cu care te-ai exprimat în această dupămasă și totul va fi foarte bine. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi și sper să fim uh, foarte eficienți pentru că am discutat de acest lucru în urmă cu câteva săptămâni, dreptul la interpretare și traducere în procesele penale. O propunere dintr-un pachet care vizează drepturile procedurale pentru inculpați E singura parte din pachet uh, pentru care Parlamentul European e consultat. Am mai discutat acest uh, lucru înainte și aș dori să vă reamintesc, înainte de a da cuvântul raportoarei noastre, doamnei Latford, e vorba de o propunere din pilonul 3, care va fi foarte puternic afectată de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Și revenim, iată, la dezbaterea pe care am avut la începutul acestei după amieze. Sara, ai cuvântul cu solicitarea obișnuită de a fi cât mai succintă pentru a finaliza acest subiect. Thank you, Madam Chairman. Um, yeah, in normal... Mulțumesc, doamnă președinte. În mod normal, aș fi cerut mai mult timp decât uh, orice alt raportor care își prezintă raportul. Am avut însă o dezbatere în urmă cu câteva săptămâni, un schimb de opinii excelent, în urma căruia mi-am uh, întocmit eu raportul și o să încerc să vă explic câteva din aspectele cele mai importante din el. În câteva minute aș dori să scot în evidență câteva din aspectele cele mai importante din el. Așa aș proceda dacă am uh, lucra în mod normal, dar ne aflăm totuși în această situație foarte interesantă, în care sperăm ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare în 1 decembrie. Înainte de a ajunge la acest aspect, aș dori să vă reamintesc cât de important cât de importantă este îmbunătățirea drepturilor procedurale. Parlamentul a subliniat acest uh, lucru de-a lungul ultimilor ani. Așa cum spuneați, e vorba de o decizie de a avea o abordare treptată. Consiliul a, a ajuns la un acord politic cu privire la o foaie de parcurs, conform căreia urmează să avem o serie de măsuri. În al doilea rând, decizia cadru cu privire la interpretare și traducere și al treilea aspect, rezoluția referitoare la punerea în aplicare a acestei decizii cadru. Așa cum am spus și data trecută, e șocant că nu suntem uh, consultați și pe celelalte două aspecte, Sigur că avem nevoie de măsuri precum interpretarea, dar avem nevoie și de asistență și consiliere juridică, uh, respectarea drepturilor și așa mai departe aș putea să vă povestesc o întâmplare, sprijin un caz în care un alegător de-al meu a fost reținut în Grecia conform mandatului european de arestare în iulie. Nu a putut ataca această decizie. Această decizie a fost însă revocată în urma apelului. Decizia a fost luată în septembrie și inculpatul a fost informat doar la jumătatea lunii octombrie, cu o lună mai târziu, după ce uh, apelul său a fost refuzat. Uh, deci refuzarea apelului a fost confirmată și apoi decizia i-a fost transmisă doar în limba greacă. Iată că avem de-a face cu o problemă complexă. El nu uh, a, uh, el a făcut apel la rudele sale din Grecia pentru traducere, dar totuși să nu uităm că uh, avocatul său nu a putut să-l reprezinte. Nu vreau să acuz Grecia, dar pentru orice caz în care se pune problema traducerii și a interpretării, am toate aceste probleme apar cu uh, mandatul uh, european de arestare, dar uh, uh, de fiecare dată când constatăm astfel de injustiții, trebuie să acționăm. Ne-am fi dorit să nu avem această abordare treptată, însă s-a considerat că e singurul mod de a continua. Raportul meu scoate în evidență anumite domenii în care cred că propunerea Comisiei, deși subliniez e o propunere bună, ar putea fi și mai bine consolidată, precum extinderea drepturilor pentru a acoperi toate uh, fazele procedurilor uh, penale, inclusiv faza de după condamnare, când cineva este închis după ce a fost condamnat, deși nu a fost uh, pronunțată însă încă sentința. Apoi, aplicarea acestui drept ar trebui declanșată și în cazul uh, unor bănuieli. Suspectul ar trebui să fie informat în scris în legătură cu drepturile sale. Ar trebui să eliminăm testul arbitrar de a nevoii de traducere sau interpretare, pentru că totul e subiectiv și e la latitudine autorităților. Ar trebui ca interviuri, ca, ca anchetele să fie uh, înregistrate atunci când se folosește interpret, pentru ca să se poată face apel la aceste înregistrări ulterior. Apel cu privire la Uh, refuzarea interpretării ar trebui să fie de competență autorităților judiciare, ar trebui să avem și un mecanism pentru plângeri, de asemenea ar trebui să insistăm și pe formare, tribunalele uh, trebuie să um, se asigure că sunt respectate termenele pentru traducere și apoi ar trebui să solicităm și un registru al traducătorilor și al uh, interpreților autorizați, calificați să facă această muncă. Iată elementele pe care le-am abordat în raportul meu. Am încercat să insuflu uh, o, o, un, o muncă de calitate, totuși ne aflăm într-o situație în care se pare că nu e posibil ca Consiliul să adopte aceste măsuri până în 30 noiembrie. Perioada de trei luni pentru noi expiră chiar înainte de Crăciun. Calendarul nostru e viza adoptarea acestui raport la plenara din decembrie și la comisie în 1 decembrie. Însă se pare că nu există niciun mod pentru că aici la Parlament să schimbăm, uh, să modificăm acest calendar. Nu avem niciun fel de posibilitate pentru că nu mai avem ședințe ale Comisiei Libe. Uh, cu excepția audierilor uh, cu parlamentele naționale. Presupun, deci, că acest raport va fi inclus în lista măsurilor în care, pe care Comisia le va redepune conform procedurii de codecizie și sper că nu vom pierde nimic din valoarea adăugată pe care am uh, întrunit-o. Sper ca Comisia noastră să poată să continue munca pe care am început Am avut uh, reuniuni foarte utile cu raportorii din umbră. Le mulțumesc, mulțumesc pentru sprijinul și pentru încurajările pe care mi le-au adresat și sper sper că nu vom irosi timp cu noile proceduri conform tratatului de la Lisabona. De asemenea, poate că comisia noastră ar trebui să se gândească dacă ar trebui să ne exprimăm poziția odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona în legătură cu drepturile procedurale transfrontaliere prin intermediul unor întrebări adresate Consiliului și Comisiei care să ducă la redactarea unei rezoluții parlamentare. Așteptăm cu nerăbdare uh, noua comisie noi comisari. Um, legătura cu migrația din noua comisie nu mi se pare foarte bună. Vom avea un uh, comisar pentru justiție și, și drepturi fundamentale care își va putea aduce contribuția prețioasă în acest domeniu. Consiliul a ajuns la un acord care, într-un mod care nu este atât de treptat și de cuprinzător pe cât mi-aș fi dorit eu. Sper ca Comisia să vină cu o măsură, o măsură mai ambițioasă decât uh, propunerea inițială și să reușim să convingem Consiliul să dea dovadă de puțină flexibilitate în acordul său. Poate chiar să revină asupra acestei decizii de a avea o abordare treptată. de, deși, cum spuneam, nu doresc să pierdem ce am obținut deja. În orice caz, ne aflăm într-o situație cam incertă. E clar însă că nu putem adopta acest, uh, această, deci această decizie cadru, nu poate fi adoptată conform pilonului 3. Această situație nu ar trebui să ne dezarmeze. Eu sunt optimistă, sper că vom uh, adopta o măsură bună și chiar extraordinară dacă Consiliul dorește să coopereze în procedura de codecizie. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Am trei uh, solicitări de intervenție, dar vă propun ca mai întâi... Nu, trei, ci chiar patru. Mai întâi să auzim poziția Comisiei, apoi a Consiliului, în această ordine și apoi discuția, dezbatere. Doamna Morgan și domnul Zungă. Mai întâi doamna Morgan de la Comisia Europeană. Mulțumesc. Vreau să spun că apreciez foarte mult uh, cuvintele doamnei Latford la acest dosar. De foarte mult timp am încercat să ajungem la un acord și a fost o zi măreață în octombrie când am reușit să ajungem la un acord extrem de echilibrat cu privire la un text care are o plusvaloare și sper că vom reuși să se ajungă la un acord la noile proceduri, la un text care să fie la fel de bun pe cât e cel de acum. A fost foarte dificil. Privind în viitor, desigur că nu știm precis cum o să arate măsura în ce privește traducerea și interpretarea dar în foaia de parcurs există patru măsurile de legislație și o altă măsură care este o carte verde și intenționăm să cooperăm pe deplin cu Parlamentul și să avem uh, contribuția foarte utilă din partea Parlamentului în viitoarele măsuri. Okay, thank you. Mulțumim. Acum o să invit Consiliul, doamna Oman, nu, doamna Weber. Thank you. My first name is uh, Wolf. Da, mă cheamă Wolfel în pronunția din suedeză. Cred că se leagă de ce vă spuneam mai devreme cu privire la Lisabona. Este unul dintre dosarele unde recunoaștem faptul că nu va exista o adoptare în baza tratatului de la Nisa și va trebui să cooperăm foarte strâns cu Parlamentul în această privință, la acest dosar. Desigur că nu noi trebuie să ne pronunțăm ce ar trebui să facă Comisia dar președinția vrea să spună că Comisia, atunci când reintroduce această propunere în baza tratatului de la Lisabona, să țină cont de dezbaterile pe care le-am avut la Consiliu și Comisia va avea latitudinea să se pronunțe și Parlamentul, evident, să spună dacă v-ați pronunțat deja într-un fel sau altul când s-a menționat perspectiva unei rezoluții, dacă se va putea ține cont de aceasta, Comisia se va gândi, cred, atunci când reintroducă propunerea. E un dosar la care vom putea avea rezultate foarte bune în cooperare strânsă cu Parlamentul pe viitor și cred că am avut un rezultat împreună de succes la Consiliu în ce privește ideea de a avea un consens cu privire la ideea că e nevoie de a Hmm? evolua pas cu pas pentru a izola alte probleme care altfel ar edulcora sau atenua un text. Uneori e dificil dacă vrei să realizezi totul dintr-o singură bucată, deci e ceva foarte pragmatic și o bună modalitate de a avea o plus valoare în domeniul drepturilor procedurale. Și cred că putem face un progres rapid și Consiliul a dovedit acest lucru încă s-a ajuns la o poziție unanimă în abordare în ce privește drepturile procedurale atât de rapid pe cât am făcut-o. Cred că pentru noi e foarte important să încercăm să progresăm și, după cum am spus, să lucrăm rapid ca să avem diversele etape adoptate cât mai rapid posibil în bună cooperare în baza noului tratat deci așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu dumneavoastră în următoarele câteva luni. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Weber. Acum avem pe listă doamna Romero Lopez. Mulțumesc, doamnă președinte. Considerăm că va fi interesant ca acest punct uh, care să fie tratat într-o reuniune după aprobarea tratatului, căci există o mare unanimitate între toate grupurile și trebuie încurajat acest drept esențial la traducere chiar în cadrul pachetului foaie de parcurs, adică în cadrul unui pachet care consideră dreptul de examinează dreptul de procedură și oferă garanții în cadrul procesului. E vorba de o Europa care trebuie să fie o Europa și a justiției, nu numai a securității. Rezoluția poate fi importantă și poate servi de punct de plecare pentru comisie dacă noua comisie și noul comisar uh, însărcinat cu această problemă consideră că acordul Parlamentului reprezintă punctul de plecare pentru o nouă propunere. scena evident s-a schimbat. Momentul nu e același cu cel din clipa în care au demarat lucrările, e mult de atunci. Decizia cadru a fost luată în iulie, în timpul președinției suedeze, iar situația politică ne poate face să credem că această propunere poate fi ameliorată. Înțelegem că ajungerea la unanimitate pentru toate țările ar fi anevoioasă, dar textul din 23 octombrie este un text care introduce unele aspecte care trebuie luate în considerare în propunere în acel sens că trebuie examinate unele aspecte care ni se par nouă importante sau eventual să fie considerate sub un alt unghi. Trebuie să încercăm să obținem o rezoluție care să exprime poziția Parlamentului, astfel încât să se bucure de considerația Comisiei și să se introducă acest drept la traducere ca parte integrantă a pachetului. Dacă există hotărâri pentru fiecare din drepturile uh, cuprinse în cadrul unui proces, ar fi normal ca Comisia să acorde oarecare flexibilitate viitoarelor directive. Ar trebui o directivă privind toate drepturile din cadrul unui proces. Presupun că dificultățile anterioare au fost evidente iar noi, la Parlament, vom încerca să ne prezentăm poziția. Aceste drepturi trebuie să alcătuiască un pachet și dacă directivele nu formează una singură și urmărim uh, foaia de parcurs a președinției suedeze, atunci dispunem de un timp restrâns și trebuie să se ajungă la un pachet de drepturi procedurale care să fie apropiate în timp. Să nu ne găsim în situația uh, menționată de doamna Lutford în excelenta sa lucrare. Există drepturi esențiale, cum e dreptul la apărare, la ajutorul consular, la Uh, comunicarea cu familia, toate aceste drepturi care sunt importante. Și noi credem că dacă Comisia urmează indicațiile cuprinse în rezoluție, ar putea pe viitor să ceară Consiliului să meargă mai departe în reformarea acestui drept în cadrul proceselor la baza unei Europe de justiție și nu numai de securitate, cum am spus. Mulțumesc, doamna Antonescu. Președintă. Domnule, curând să-i mulțumesc uh, doamnei Sara Ludford pentru maniera colegială în care a colaborat și pentru întâlnirile pe care le-a organizat și la care am putut lua parte. Și îmi pare rău că raportul nu poate să-și urmeze cursul firesc. Din respect pentru munca doamnei Ludford, doresc să fac anumite observații asupra proiectului de raport este un proiect cuprinzător i amendamentele fac referire la punctele eseniale ale propunerii i într adevăr ă, raportul a reuit să surprindă cele mai importante ă, chestiuni. a dori să punctez câteva din aspectele pe care le consider importante i care au fost menionate în proiectul de raport i se înscriu pe linia pe care am dorit ă, să o propun i să o susin. mă refer la referire din amendamentul unu conform cărora statele membre nu trebuie să coboare sub standardele impuse de Convenția Europeană privind drepturile omului. De asemenea, prevederile din amendamentul patru și amendamentul 16 sunt deosebit de importante. Uh, se referă la uh, persoanele care suferă de deficiențe fizice și mentale. Și este foarte important ca aceste persoane să primească asistență lingvistică adecvată. Aceste, aceste amendamente, amendamente vin să precizeze ce fel de asistență trebuie oferite uh, în cazul lor. Uh, nu în ultimul rând, amendamentul numărul opt aduce o completare esențială în ceea ce privește extinderea dreptului de uh, interpretare în toate fazele procesului penal. Având în vedere că doamna Luftford a, purtat, a punctat multe din problemele uh, esențiale, în amendamentele pe care doream să le propun, m-am concentrat pe aspectele ce țin de măs- care țin de măsurile care privesc asigurarea calității traducerii și interpretării Acestea au fost într-adevăr detaliate în rezoluția Consiliului, care însoțește implementarea de către statele membre a propunerii de decizie, însă consider că acestea trebuiau incluse în cadrul propunerii de decizie, pentru că asigurarea calității adecvate a interpretării i traducerii este esenială pentru toate măsurile i etapele uh, care sunt uh, prevăzute în cadrul uh, acestei decizii. De asemenea, consider că statele trebuie să instituie un mecanism de control al traducerii și interpretării, Uh, precum i un sistem de acreditare i certificare pentru interpreii i traducătorii folosii în cadrul uh, proceselor penale. de asemenea instituirea la nivelul fiecărui stat membru a unui sistem de formare uh, profesională continuă este de asemenea binevenită. Așa cum s-a discutat pe parcursul ședinței de astăzi, ne aflăm în fața unei situații speciale. Doresc și eu să le uh, mulțumesc reprezentanților serviciului juridic pentru răspunsurile oferite, însă consider că avem nevoie de explicații suplimentare uh, pe care să le primim în, uh, în formă scrisă pentru a ne putea desfășura activitatea în bune condiții în această perioadă care va urma până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Am înțeles mai devreme din prezentarea Consiliului că referitor la drepturile procedurale ale învinuitului nu va exista o decizie oficială uh, în baza actualului tratat. Deci nu va exista o astfel de decizie până în data de 30 noiembrie. Și Comisia urmează să prezinte noi propuneri în baza noilor reglementări. Însă nu știm sigur când se va întâmpla acest lucru și este de dorit, având având în vedere importanța subiectului și având în vedere și progresele realizate, ca acest lucru să se întâmple în, uh, în următoarele luni. Se pare că uh, ar putea fi o opțiune și formularea unei, uh, unei rezoluții de către Parlament, însă nu cred că este o soluție pe care o putem aplica în mod generalizat, pentru că ne vom găsi în situaia în care parlamentul la sfârșitul anului ă, ca activitatea parlamentului la sfâritul anului să se concretizeze într o multitudine de uh, întrebări orale urmate de, urmate de rezoluii. Uh, ă, din punctul meu de vedere uh, este al doilea raport sau al doilea dosar în care sunt, sunt raportor i în care demersul ar putea să se finalizeze cu, cu o rezoluie i e posibil ca i în cazul transferului de proceduri în materie penală Uh, să avem aceeași situație. Și sper și eu ca din uh, respect pentru munca depusă de doamna raportor și de noi toți ceilalți, ca atunci când Comisia va avansa următoarele propuneri să, aibă în, să se aibă în vedere și, uh, și poziția Parlamentului și propunerile noastre. Mulțumesc! Okay, mulțumesc foarte mult doamna hautala Mulțumesc foarte mult. Dacă aș fi acuzat de infracțiune în tribunal, cu siguranță că aș vrea să mă exprim. Regret că trebuie să mă exprim acum în engleză, aici în limba mea maternă. Deci ați avea mai multe drepturi ca acuzat acolo decât eu aici în Parlamentul European. O să continui tot în limba engleză. Se poate vorbi și în finlandeză? Se întrerupe vorbitoarea? Da sau nu? Să nu mai pierdem vremea cu asta. Grupul meu sprijină pe deplin abordarea doamnei Latford. Considerăm că are dreptate atunci când spune că abordarea pas cu pas este a doua cea mai bună. Când Parlamentul are acest drept de codecizie, vom putea merge pe acest drum. Și e foarte adevărat că de când există mandatul european de arestare, e nevoie de a mări încrederea reciprocă în sistemele judiciare. Ipoteza fiind că există această încredere, dar nu există nicio bază reală pentru încredere. Deci standardele minime în drepturile procedurale sunt absolut necesare. Am salutat toate aceste amendamente pe care le-a prezentat. De asemenea, am dorit să spunem că acest text, dacă e adoptat așa cum l-a propus, va fi o bază foarte bună pentru comisie să facă o propunere revizuită pentru procedura de codecizie și sperăm că Parlamentul va putea să accelereze puțin această sarcină de a avea niște, un minim de drepturi procedurale. Mulțumim foarte mult, doamna Gomez, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă. A lucrat excelent. Sperăm că uh, se va vota conform tratatului de la Lisabona. Aș dori să subliniez cât de importantă este baza la care se referea Sara Ladford, cât de important este să uh, impunem aceste măsuri E o situație diferită de cea care ținea de propunerea inițială a Comisiei, care probabil că a fost adoptată din lipsa încrederii între statele membre. Iar propunerea lui uh, Sara se bazează mai mult pe jurisprudență și pe libertățile fundamentale, ceea ce cred că este foarte important. Această, aș dori să vă vorbesc despre o experiență neplăcută din țara mea, care cred că e valabilă și în alte state membre. Și în lumina acestei experiențe e foarte important că aceste măsuri să emane din decizii luate la nivel european, pentru că dacă ne bazăm pe, nivel, pe, pe nivelul național, nu vom uh, înregistra prea multe progrese. Nu vom avea decizii echitabile adoptate. Deci subliniez, uh, uh, susțin acest proces și aș dori pe această cale să subliniez faptul că cetățenii trebuie informați în legătură cu drepturile pe care le au. E foarte important să se înregistreze anchetele, să se înregistreze interogatoriile. De asemenea, e nevoie de acest registru cu interpreții și traducătorii autorizați la nivel național a, în această privință amendamentul 26 propune întocmirea acestui uh, registru național de traducători și interpreți independenți calificați care să poată fi folosit și în cadrul uh, problemelor trans, pentru problemele transfrontaliere. Trebuie să formulăm lucrurile și mai clar. Trebuie să avem un registru național, dar uh, e nevoie și de un registru european. Pentru că s-ar putea ca unele uh, în anumite state, unele limbi să nu fie disponibile și poate că n-ar fi rău să cerem uh, partenerilor să asigure serviciile de interpretare sau de traducere. Mulțumesc! Domnul Tovares, ultimul pe lista mea, mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Eu voi vorbi foarte pe scurt. Aș dori doar să spun că am urmărit cu mare atenție această dezbatere în uh, faza finală, uh, dezbatere condusă de către doamna Ladford și aș dori să susțin activitatea pe care a depus-o. Cred că e, uh, trebuie să o lăudăm. Trei principii fundamentale nu pot fi niciodată ignorate. În primul rând, cetățeanul sau uh, chiar suspectul trebuie să fie în centrul deciziilor noastre, mai ales în ce privește modul în care este interogat. Pentru că doar el, el poate spune dacă are nevoie sau nu de servicii de traducere. E o decizie care nu poate să fie luată de către altcineva în locul lui. Al doilea aspect, care a fost subliniat foarte clar, Trebuie să milităm pentru o simplificare a procedurilor. Am avut această dezbatere uh, pentru accesul la documentele publice. Transparența fără acces e total inutilă. Și apoi mai trebuie să uh, trebuie ca cetățenii să fie informați în legătură cu procedurile. Uh, trebuie să ne asigurăm că cetățenii sunt la curent cu dreptul lor la traducere și interpretare. Trebuie ca cetățenii să înțeleagă acest lucru. Mă gândesc, de exemplu, la faptul că în Statele Unite uh, sus, suspecții își cunosc foarte bine drepturile. Deci uh, tot ce s-a făcut aici este de mare calitate și subliniez încă o dată că susțin poziția colegei Sara Lutford. Mulțumesc, spune doamna președinte. Uh, îi dau din nou cuvântul raportoarei, Sara, Mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și aș dori să, sprijin, să, să subliniez că apreciez uh, sprijinul și încurajările com- colegilor. Comisia și Consiliul ne-au spus că doresc să progresăm cât mai repede cu putință în acest dosar. Sigur că apreciez și faptul știu că a fost foarte greu să se ajungă la unanimitate la Consiliu, dar în viitor nu va mai fi nevoie de unanimitate, deci ar putea ca situația să fie puțin diferită. Nu cred că sunt e, eh, eh, extrem de, de, de, de că solicit prea mult când spun că e nevoie de flexibilitate. Aș dori să mulțumesc și reprezentanților de la Consiliul Europei cu care ne-am întâlnit la Strasburg Unii dintre ei au înțeles din amendamente că încercăm să nu subminăm cu, uh, jurisprudența Curții de la Strasburg, ci că nu încercăm și că nu încercăm nici să subminăm activitatea lor și că susținem uh, respectarea convenției. Și faptul că s-au întrunit cu noi uh, a fost foarte util. Deci, Per ansamblu, aș spune că ar fi foarte bine dacă comisia noastră ar putea să voteze pentru adoptarea acestui raport, dar nu cred că e posibil din punct de vedere juridic. Prima noastră ședință se va ține în 1 decembrie, ironia surții, și din câte am înțeles, nu numai că nu vom avea o validitate uh, juridică, dar că nu putem adopta un raport conform uh, primului uh, pilon când el nu va exista în 1 decembrie. Deci cred că raportul meu e sortit uh, să rămână nevotat. Dar poate că ONG-urile și grupurile juridice își vor exprima interesul ar putea să-mi spună că am fi procedat mai bine într-un anumit domeniu, poate că mă avea ceva reacții uh, în timp, în timp util, uh, sper că nu prea târziu. Sper că în curând să ne întâlnim din nou și dacă voi fi privilegiata care va fi raportorul, Uh, sper să putem face acest lucru. Mulțumesc! Nu mă prea pricep la regulamente, la reguli și la statute, nu mă interesează aceste aspecte de obicei, pe mine mă interesează mai mult politica. Mă întrebam dacă, chiar dacă nu putem să adoptăm o poziție juridică, nu avem o modalitate în care să venim cu ceva care să reprezinte linii directoare pentru comisie în legătură cu ce face Parlamentul. Sara Latford, poate că am, uh, m-am exprimat prea repede. Spuneam că am dorit să explorăm diverse opțiuni, dar când de, la ședința coordonatorilor de mâine poate se pot clarifica aceste aspecte și poate că în urma deciziilor coordonatorilor să reanalizăm acest uh, dosar. Să ne gândim, de exemplu, la redactarea unei rezoluții sau o întrebare orală cu Comisia și cu Consiliul uh, la ședința plenară sau să găsim o modalitate, cel mai bine o rezoluție, pentru a ne exprima, pentru a exprima conținutul uh, poziției Parlamentului în acest domeniu. Mulțumesc! După ce am ascultat toate contribuțiile, cred că aceasta, acestea oglindesc poziția majorității Comisiei.